Bună dimineața! Haideți să ne reluăm lucrările. Vă urez un călduros bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Ieri am avut o discuție foarte intensă despre proiectul Lyon-Torino. Astăzi avem iarăși oaspeți de la comisie pe care doresc să îi salut. Punctul Următor este raportul special 18 al Curții de Conturi privind asistența financiară acordată țărilor aflate în dificultate. Raportoare este doamna Ayala Sender, domnul Mugurusa este um, membrul Curții de Conturi responsabil și vă dăm cuvântul, domnule Mugurusa. Dear Madam Chair, Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar din Parlamentul European, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei dumneavoastră pentru că m-a invitat aici ca membru al Curții de Conturi ca să vă prezint raportul special 18 per 2015 al instituției noastre referitor la asistența financiară acordată țărilor aflate în dificultate. Mă bucur foarte mult să vă pot prezenta cu această ocazie toate informațiile relevante pentru munca noastră. Ca să ne adaptăm la schimbările din ultimii ani, Curtea de conturi a creat uh, un proiect specific pentru a evalua chestiunile de guvernanță economică și am pregătit o serie de rapoarte. Am produs două rapoarte referitoare la autoritățile de supraveghere, primul în 2014, referitor la Autoritatea Bancară Europeană și al doilea în ianuarie anul trecut, referitor la um, Autoritatea de Valori Mobiliare și Piețe. Și astăzi prezentăm un raport referitor la asistența financiară pentru statele aflate în dificultate și recent am prezentat și un raport referitor la am pregătit un raport pentru privind asistența acordată Greciei pe care îl voi uh, prezenta comisiei dumneavoastră în iunie. De asemenea, am publicat și am prezentat raportul referitor la procedura deficitului excesiv săptămâna aceasta. Stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, Aș dori în primul rând să vă prezint rezultatele primei noastre analize a motivului și modului în care Comisia Europeană a abordat criza financiară din 2008. Efectele crizei se simt încă și astăzi și um, programele de creditare au ajuns la miliarde de euro. Așadar, este absolut necesar să învățăm din greșelile făcute. Aș dori în primul rând să vă prezint uh, în ansamblu ce a reprezentat acest audit, ce constatări am efectuat și ce recomandări avem. Apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări. Am examinat dacă gestiunea efectuată de către Comisie asupra programelor de asistență financiară pentru statele aflate în dificultate a fost adecvată. Ne-am concentrat pe modul în care a gestionat Comisia două instrumente de asistență financiară. Pe de-o parte, mecanismul european de stabilizare financiară, care a fost utilizat pentru a se oferi asistență financiară statelor din zona euro, Irlanda și Portugalia, și pe de altă parte, mecanismul uh, balanței de plăți, care a contribuit la uh, pachetele pentru România, Letonia și Ungaria, state din afara zonei euro. Am încercat să vedem dacă riscurile au fost detectate la timp și dacă procesele comisiei au fost bine realizate pentru a se aduce un input uh, adecvat pentru luarea deciziilor în legătură cu programele. În cele din urmă am verificat dacă programele de asistență financiară și-au atins obiectivele principale. De asemenea, doresc să vă atrag atenția asupra a ceea ce nu a însemnat auditul. Auditul nu s-a referit la troică. Noi am analizat munca și lucrările comisiei. Deși am ținut cont de colaborarea comisiei cu alți parteneri, nu am evaluat implicarea celorlalți parteneri în și dacă implicarea lor a fost sau nu a fost justificată. Nu am auditat nici deciziile luate la nivel politic. Nu am examinat nici alte scenarii despre uh, ce alte tipuri de implicare ar fi fost posibile. Nu am evaluat nici sustenabilitatea și nici probabilitatea uh, ca uh, datoriile să fie uh, plătite. Care sunt concluziile noastre globale? Am constatat că în ciuda unor semne de avertizare, Comisia nu a fost pregătită să facă față unei crize de o asemenea amploare. Astfel, se explică Uh, deficiențele uh, inițiale pe care le-am constatat în procesele de gestiune din comisie. Comisia a trebuit să ia decizii și să implementeze programe într-un timp foarte scurt. În această fază uh, a fost inspirată de FMI pentru că nu avea expertiză internă și astfel a putut pregăti o parte din programe. În auditul nostru am analizat procesele interne ale Comisiei și le-am constatat deficitare la modul general. Am văzut că state aflate în situații similare au fost tratate diferit. Un exemplu, statele din afara zonei euro au trebuit să adopte pachete legislative de reforme, iar statele din zona euro au trebuit doar să facă etapele, să parcurgă etapele pregătitoare. Am constatat de asemenea că multe din documentele produse de funcționarii Comisiei nu au făcut obiectul unui control de calitate adecvat. Aceste documente au fost apoi utilizate ca bază pentru luarea unor decizii importante. De asemenea, au fost neajunsuri în modul în care personalul comisiei și-a documentat munca. În ceea ce privește monitorizarea și punerea în aplicare a programelor, am constatat mai multe probleme legate de revizuirea făcută de comisie. Printre altele, comisia nu a raportat în mod sistematic uh, dacă statele membre respectă condițiile. Totuși, trebuie să subliniez că nu totul este negativ în acest raport. Din potrivă, am constatat și rezultate pozitive importante. Programele de asistență și-au atins obiectivele primare. Statele asistate și-au atins obiectivele de deficit revizuit și deficitele structurale s-au ameliorat, deși a fost foarte dificil și în ritmuri diferite. Programele au cerut statelor să implementeze un număr mare de reforme. Putem spune că statele membre s-au conformat la uh, majoritatea cerințelor Comisiei din programe, într-o măsură mai mare sau mai mică. Ce recomandăm avem recomandări menite să amelioreze gestionarea oricărui program viitor de asistență realizat de comisie. Și mai specific, recomandăm ca comisia să fie pregătită să um, conducă un nou program de asistență financiară dacă va fi cazul. De asemenea, trebuie să își uh, amelioreze controlul de calitate și de asemenea să amelioreze conținutul documentelor aferente. În orice program viitor, Comisia trebuie să încerce să formalizeze cooperarea interinstituțională cu alți parteneri din cadrul programelor și să țintească reforme cu adevărat importante. În cele din urmă, recomandăm ca Comisia să analizeze în mod mai aprofundat aspectele cheie ale modului în care s-a produs ajustarea în diferitele țări, pe plan economic, social și uh, impact asupra concurenței. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și, stimați deputați, vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Este un raport interesant și important. Ieri am a abordat problema criteriilor de deficit excesiv și mi se pare foarte bine că acum Curtea de Conturi a analizat mult mai mm, intens aceste chestiuni foarte importante pentru noi toți. Raportoarea este doamna Ayala Sender și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să spun uh, bun venit uh, încă o dată, pentru că ieri am discutat raportul domnului Hayes în legătură cu procedura de deficit excesiv și cred că trebuie să salutăm cu toții faptul că uh, aici la Parlament și comisia noastră au cerut de multe ori ca Curtea de Conturi să aibă capacitate de analiză și de monitorizare în ceea ce privește guvernanța economică și financiară pentru acele aspecte care afectau direct bugetul european, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ținând cont de nevoia de a oferi garanții bugetare, atât pentru Comisie, cât uh, în special pentru Banca Centrală Europeană, cât uh, și din alte motive, și anume cele referitoare la mecanismele de control, de supervizare și de prevenire a unor viitoare situații uh, critice. În uh, raportul meu uh, manifestă și o anumită stare de frustrare pe care o resimțim. E adevărat că ne aflăm într-o etapă inițială în care toată lumea are de învățat, câteodată chiar în condiții destul de bruște, și întrebăm Curtea de Conturi cum putem fi mai eficienți în ceea ce privește recomandările și evaluările făcute și există această senzație de frustrare, după cum spuneam, pentru că evaluările făcute de Curtea de Conturi și recomandările care sunt acceptate în principiu de comisia noastră sunt uh, evaluări uh, care au fost făcute în uh, perioada ultimă de aproximativ șapte ani, care nu înseamnă foarte mult. În această perioadă s-a făcut o schimbare bruscă, centrându-ne acum pe alte aspecte decât cele de la început, și anume pe elementele legate direct de criză și ținând cont de faptul că și Comisia avea de învățat uh, în toată această perioadă. Fondul Monetar Internațional a cooperat, uh, pe de altă parte, uh, printr-o procedură destul de complexă cu Banca Centrală Europeană. Deci ne-ar fi plăcut să avem mai multe elemente concrete din punctul de vedere a procedurii. Curtea de conturi arată că, de fapt, obiectivele au fost atinse. Deci, uh, într-o situație de criză absolut uh, necunoscută nouă până acum, s-a reușit să se atingă aceste obiective și anume acelea de a, salva statele membre, unele care se aflau în interiorul zonei euro, și aici nivelul de complexitate era și mai mare, și altele se aflau în afara zonei euro și pentru asta aveau nevoie de măsuri uh, de susținere diferită. Există aici uh, o îngrijorare pe care Curtea de Conturi a prezentat-o și mulțumesc uh, pentru aceasta și am văzut-o și în raportul domnului Hayes, cea referitoare la tratamentul diferențiat aplicat uh, statelor membre. E important să clarificăm acest punct și față de comisie, pentru că există riscul potențial ca guvernele respective sau cetățenii europeni să aibă senzația că tratamentul a fost diferențiat, inegal, ceea ce a dus la soluții diferite de aplicat, sau o altă opțiune ar fi aceea de a afirma că statele membre practic nu sunt comparabile între ele, nu reprezintă întotdeauna aceeași situație, aceleași contexte uh, în funcție de care să fie evaluate și de aceea ajutorul oferit trebuie să țină cont de aceste diferențe. Trebuie să fie un ajutor diferențiat care să uh, ia seama de uh, istoria acelui stat membru, de contextul economic, financiar, social, care este divers Deși e adevărat că în procesul de uh, construcție europeană încercăm să ajungem la omogenizarea situației uh, pentru ca toată lumea să fie pe picior de egalitate. Mi-aș dori ca uh, la Comisie și la Curtea de Conturi să se clarifice acest punct al tratamentului egal sau nu, pentru că reprezintă un element uh, cheie și un element de pedagogie important pentru viitoarele intervenții și, de asemenea, în procesul de revizuire al semestrului european. Pentru că altfel, la nivelul cetățenilor europeni, apare senzația că unele țări uh, sunt tratate mai bine decât altele și acesta este un mesaj negativ uh, pe care îl transmitem sau l-a transmis uh, în special această criză prin care am trecut. Senzația că uh, Există state membre uh, de diferite categorii și deci uh, tratamentul pe care îl oferă instituțiile europene este diferențiat atât din punct de vedere negativ cât și din punct de vedere pozitiv. E important ca și Curtea de Conturi și Comisia să ne clarifice acest aspect pentru a vedea în ce mod acest uh, tratament individualizat este perceput în afară uh, ca un tratament inegal și deci uh, trăit ca o experiență negativă și nu echitabilă. În al doilea rând, un comentariu pe care l-am făcut și ieri în cadrul uh, raportului Hayes. Cred că ar trebui să vedem cum putem preveni pe viitor, să vedem dacă avem resursele umane necesare, experiența necesară sau expertiza necesară, know-how-ul necesar la nivel intern și extern. E adevărat uh, că eu prefer să avem un know-how mai degrabă la nivel intern, uh, la nivelul UE și nu din afară, deci uh, trebuie să vedem dacă uh, după tot uh, ce am făcut împreună și după tot ce am învățat până acum prin acel two-pack, six-pack și așa mai departe, dacă suntem acum mai bine pregătiți pentru a preveni, pentru a evita eventuale crize viitoare. Un pic mai târziu vom uh, dezbate și raportul despre Grecia și vom vedea și acolo că instrumentele diferite care au fost aplicate uh, ar putea fi dezbătute pentru o eventuală implementare pe viitor. E nevoie de o analiză ex post și aș dori să întreb Comisia dacă nu ne-am fi putut gândi la altfel de măsuri care uh, să uh, ducă la o partajare a datoriilor sau la alte eventuale soluții. Un ultim comentariu pe care aș vrea să-l fac uh, în fața Comisiei. Noi, la Parlamentul European, considerăm că suntem un partener pozitiv. Avem o atitudine pozitivă și ne dorim să implementăm soluțiile necesare pentru o astfel de soluție de criză, unde riscurile sunt uh, enorme. Iată de ce cerem din partea Comisiei și avem nevoie de elemente suplimentare în acest sens. E adevărat că există măsuri în cadrul uh, acelui uh, two-pack, six-pack, dar avem nevoie de un sistem financiar mai flexibil, mai independent, și s-ar putea ca printr-un astfel de sistem uh, Parlamentul European să rămână un pic deoparte în ceea ce privește procesul de, sau procedura de monitorizare a sistemului financiar european. Aceasta este o cerere de clarificare pe care uh, vreau să o adresez Comisiei, pentru că Parlamentul consideră că trebuie să-și sporească prezența în procesul de monitorizare și uh, trebuie să mențină controlul și ajutorul oferit statelor membre. În încheiere, aș vrea să prezint uh, câteva elemente importante pentru comunicarea uh, spre în afară, pentru că am învățat cum să comunicăm mai bine într-un domeniu atât de sensibil. Și uh, E adevărat că uh, nu e același lucru să prezinți lucrurile în presa națională sau uh, uh, europeană sau în Financial Times. Deci cred că ar fi bine să analizăm pe viitor cum comunicăm în afară toate aceste rapoarte pe care le dezbatem aici. Și o ultimă cerere către Curtea de Conturi, care vine din partea noastră. Am fi vrut uh, să vă rugăm ca așa cum uh, în raportul anual includeți recomandări foarte clare și concrete și răspunsuri uh, ale dialogului multidisciplinar pe care îl avem, ne-am dorit ca pe viitor aceste rapoarte speciale să uh, dispună de același statut uh, cu aceleași precizări și recomandări. Deci e vorba aici de un nou format care are de-a face cu mai mare transparență și o mai bună comunicare. Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru această prezentare de deschidere și acum dau cuvântul tuturor membrilor care doresc să intervină. În primul rând, domnul Hayes. Thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să o felicit pe doamna Ayala Sander pentru raportul însei și pentru toate cele 34 de recomandări sunt de acord cu toate. Este o reacție completă, cred, la raportul curții și voi reveni la unele dintre recomandările doamnei Alexander peste câteva momente. Vreau să mulțumesc și curții pentru acest raport special pe care îl așteptam de mult și vine la un moment foarte potrivit. E foarte bine că discutăm acum aceste subiecte. Europa s-a confruntat cu o criză și într-o țară ca a mea, în care PIB-ul a fost scăzut cu 20% în 5 ani și poporul irlandez a trebuit să uh, se confunde cu uh, un program de redresare foarte dur, dar am reușit să ieșim din această situație și țara uh, înregistrată din nou o creștere economică. Trebuie să învățăm din greșelile noastre ca să nu se mai repete. Și raportul special al curții publicat la începutul anului arată clar care au fost greșelile făcute în raport se spune foarte clar că Comisia a fost total nepregătită, că perioada de evaluare, în perioada de evaluare a riscului, în fiecare stat membru nu s-a făcut practic nimic. Am înțeles că uh, a fost uh, o experiență de învățare pentru multe state membre. Uh, a fost prima dată când s-au confruntat cu așa ceva, s-au aflat într-o situație de insolvență și a trebuit să se folosească instrumentul european pentru a salva, practic, aceste state. Cel mai interesant uh, în acest raport uh, sunt cuvintele Curții de conturi în legătură cu modul în care Comisia a um, a adunat datele și a făcut previziunile pe baza acestora, s-a spus că documente cheie pe care le-a cerut uh, curtea nu erau disponibile și comisia cred că trebuie să răspundă de ce aceste documente nu au putut fi puse la uh, dispoziția curții atunci când le-a cerut. În raport se abordează și această abordare unică um, a programelor de ajustare și faptul că multe recomandări nu au ținut cont de circumstanțe naționale. Um, este o chestiune crucială, așa cum am spus ieri în raportul meu. Economiile statelor membre nu sunt identice. Fiecare stat membru are propriile sale puncte forte și puncte slabe, are propriul model economic și dacă dorim convergență trebuie să respectăm faptul că fiecare stat membru are caracteristici economice unice și, după părerea mea, nu s-a ținut cont de acest lucru în momentul în care au fost create aceste programe. S-a dat exemplul Ungariei. În perioada inițială de bailout au existat 60 uh, de recomandări, în, țări, în cazul țării mele și al Portugaliei s-au făcut 400 de recomandări. Deci, nu a existat o abordare echitabilă, universală, în uh, modul în care au fost concepute aceste programe și cred că trebuie să învățăm din asta. O chestiune crucială pentru Irlanda, dacă îmi permiteți, domnule președinte, este discuta în curs în legătură cu eșecul BCE să cadă de acord cu guverne irlandeze, cu două guverne irlandeze, să impună pierderi uh, um, celor care aveau obligațiuni la două bănci uh, neperformante. Mă refer la uh, banca Anglo-Irish și Irish Nation Bank, care erau complet falimentare și au pierdut de 8 ori mai mult capital decât aveau inițial. Este crucial că faptul că Curtea de Conturi a spus în raportul său că atunci când s-au căutat documentele, când au cerut documente de la BCE pe acest subiect, nu au putut să punem mâna pe aceste documente. Trebuie să existe, că cineva trebuie să poarte responsabilitatea. Am abordat în cadrul dialogului monetar cu domnul Draghi acest subiect, dar uh, răspunsurile nu au fost satisfăcătoare și cred că uh, funcția de control a Curții de Conturi, care este crucială în arhitectura europeană, trebuie să identifice aceste probleme și să le reclame, așa cum a făcut în acest raport și până azi nu s-a oferit un răspuns suficient în legătură cu acest aspect. Așa cum am spus, raportul doamnei Alassander este foarte complet și doresc să mai subliniez trei aspecte. Întâi, pe viitor, trebuie să avem un sistem de audit nu la sfârșitul perioadei, ci de-a lungul perioadei, pentru că prin diferitele mecanisme de finanțare, cele două uh, mecanismele de finanțare pe care le folosim în crize financiare, uh, sumele sunt uh, acordate treptat. Deci, curtea s-ar fi, ar fi putut să aibă mult mai mult succes dacă ar fi uh, analizat lucrurile uh, pe parcurs și nu câteva, câțiva ani după ce s-a încheiat perioada respectivă. Apoi, așa cum a spus și doamna Iala Sander, funcția de supraveghere uh, este esențial. Avem un grup de lucru privind asistența financiară format din mai mulți deputați sub supravegherea Comisiei Econ, dar controlul parlamentar Uh, nu funcționa pe vremea aceea și noi reprezentăm aici cetățenii europeni și cetățenii doresc ca noi să exercităm acest control. Și putem să ne întrebăm ce am fi făcut altfel. Cred că pe viitor eh, BCE-ul nu s-ar mai, n-ar mai participa la un program de troică, dar trebuie să spunem exact de ce um, experiență e nevoie la comisie pentru a reacționa corect. Și trebuie să mai adaug Uh, că m-am săturat. Uh, țara mea a trecut prin toate și poporul irlandez a reușit să reziste, dar m-am săturat să aud de la comisie comentarii negative în legătură cu trecutul țării mele și transformarea sa economică. Comisia recunoaște succesul pe de o parte, dar apoi face observații negative pentru a echilibra Uh, aprecierile pozitive. Cred că trebuie să punem capăt uh, acestor comportamente. Aceste țări au făcut sacrificii enorme și au reușit să iasă din criză, așa că evaluarea Comisiei trebuie să fie mult mai echilibrată și nu să se caute tot timpul lucruri de criticat. În raportul curții, despre care discutăm astăzi, Um, a permis o dezbatere mai interesantă pe acest subiect. Trebuie să revenim la aceasta și Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru o serie de lucruri legate de această perioadă foarte întunecată din istoria europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Hayes, pentru această contribuție excelentă. Are acum cuvântul doamna Sulin. Hvala za besedo. Mulțumesc, domnule președinte. Mm. Îmi cer scuze, nu am putut fi prezentă de la început din cauza altor obligații și uh, raportorul din umbră de la grupul nostru la acest raport m-a rugat să-i prezint poziția pentru că nu putea fi prezent. Colegul meu dorește să salute acest raport special referitor la asistența uh, oferită uh, statelor în dificultate. El uh, credea că va fi vorba doar de un raport despre Grecia. Acest raport i s-a părut deosebit de interesant, consideră că este uh, și deosebit de important și aș, ar vrea să afle de la Curtea de Conturi când va fi făcut public acest raport. Raportorul uh, din umbră este de acord cu comentariile Curții de Conturi și salută recomandările acesteia. Subliniază faptul că este nevoie de un cadru structural ca pe viitor alte uh, Uh, situații în care va fi nevoie de asistență financiară să poată fi tratate în mod adecvat. Colegul meu susține ideea ca procedurile să fie foarte bine uh, documentate și, de asemenea, personalul comisiei să fie capabil de o reactivitate rapidă. Raportorul din umbră dorește să sublinieze faptul că avem nevoie de o mai mare transparență în ceea ce privește deciziile luate privind um, gestionarea programelor și a bugetului. Și nu doar uh, cu această ocazie, ci în legătură cu toate programele. Este o chestiune foarte actuală. În cele din urmă, colegul meu dorește să întrebe Comisia dacă a luat deja măsuri de modernizare, de adaptare a pronosticurilor microfiscale și uh, financiare și uh, de asemenea, dacă intenționează și când să pună în aplicare recomandările Curții de Conturi. Thank you, Mrs. Sulin. A number of points uh, and questions there. Mulțumesc, doamnă Sulin. Ați făcut mai multe observații și ați pus întrebări la care curtea vă răspunde ceva mai târziu. Uh, are cuvântul acum domnul Liberațchi. Mulțumesc, Derek. Pytanie dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za podjęcie tego. Aș dori să felicit Curtea de Conturi pentru uh, acest raport special și doresc să-i mulțumesc și lui Ines Ayala Sander pentru raportul ei. Discutăm un subiect fier, fier, care a fost fierbinte ani de zile. Grecia, Portugalia, Irlanda erau pe pagina întâi a ziarelor multă vreme. Acum am uitat puțin ce s-a întâmplat pentru că ne preocupă alte lucruri Uh, dificile, cum ar fi criza migrației sau Brexitul. Dar cred că să, trebuie să păstrăm uh, uh reacția la crizele din uh, aceste țări în memorie. Um, curtea a constatat multă inerție Um, în uh, acea perioadă și multe guverne ale statelor membre nu știu despre ce e vorba și nu știu cum să reacționeze. Și cred că persistă multe mituri în ceea ce privește țările care au ne- avut nevoie de ajutor. De exemplu, un astfel de mit este faptul că sprijinim Grecia la nivel financiar și Euroscepticii uh, folosesc uh, acest element ca argument uh, care le dă apă la moară. Cred că toate parlamentele naționale ar trebui să discute acest subiect și când ne întâlnim cu parlamentarii din parlamentele naționale, cred că ar fi bine să punem acest raport pe ordinea de zi a unei astfel de reuniuni interparlamentare ca un fel de campanie de conștientizare, ca să reușim să tragem concluzii în legătură cu modul în care s-a regăsit Europa în această situație și cum se poate ieși dintr-un astfel de cerc vicios. De asemenea, Um, discutăm aproape exclusiv despre statele din zona euro, dar există și alte state, state din afara zonei euro, cum ar fi Ungaria. Și maghiarii ar putea spune că sunt uh, mai prost tratați decât statele din zona euro. Ar putea um, avansa argumentul că dacă ești în zona euro, ești tratat bine, dacă ești în afara ei, ești tratat mult mai puțin bine. Uh, trebuie să discutăm despre disciplina în, uh, aceste proiecte, cât de eficient sunt folosite fondurile uh, europene și cât de um, rezistent este sistemul bancar european și în ce măsură autoritățile reacționează la timp. Cred că acest raport este un instrument foarte bun de a crea o conștientizare paneuropeană în legătură cu faptul că trebuie cu toții să ne facem lecțiile și să învățăm din greșelile noastre din trecut. Deci, încă o dată, Ines, te felicit pentru acest raport și doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru faptul că a redactat acest document. Chiar dacă am avut niște probleme metodologice și poate ar trebui să discutăm despre metodologie ca să putem ameliora procedura de strângere de informații și uh, de alertă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liberațchi, și dumneavoastră ați făcut observații foarte utile. Nu mai, n-am mai cerut cuvântul niciun alt deputat. Are cuvântul acum domnul Daco de la Ecofin. Uh... Mulțumesc. Mai întâi Mă bucur de această ocazie pe care ne oferiți să discutăm cu comisia dumneavoastră acest raport. Doresc să mulțumesc doamnei președinte, membrilor uh, comisiei și membrului Curții de Conturi. Aș avea câteva observații. Acest raport se înscrie într-o nouă abordare a Curții de Conturi. Este un audit de performanță și ne bucurăm că Curtea a adoptat această nouă abordare și noi la DGECFIN Um, avem o atitudine constructivă în colaborarea cu Curtea de-a lungul întregului proces. Programele de asistență financiară care fac obiectul acestui uh, audit uh, au fost primele uh, create pentru a ajuta țările care au pierdut accesul la piață. Motivul a fost o criză economică globală fără precedent care a început în 2008. Prin natura lor, aceste evenimente erau n-au fost prevăzute și erau neprevizibile și um, majoritatea um, creatorilor de politici s-au confruntat cu această situație inedită. Um, programele pentru um, statele membre ale Uniunii și uh, cele ale zonei euro au fost dezvoltate sub presiunea timpului. A trebuit să se creeze noi proceduri și facilități rapid. Comisia s-a confruntat cu probleme de resurse acute, dar a învățat repede. Curtea a recunoscut faptul că Comisia a făcut față provocării și a numit chiar această provocare o realizare. Acesta este uh, un audit privind performanța Comisiei, dar, bineînțeles, Comisia nu a acționat singură. Autoritățile statelor membre care au primit asistență au avut un rol important de jucat în crearea programului, uh, precum și FMI-ul și Banca Centrală Europeană. Prezentarea membrului Curții de Conturi prezintă oarecum negativ concluziile auditului raportul de audit este mai echilibrat, aș spune. De mai multe exemple pozitive și contextul este prezentat mai pozitiv și acest lucru se constată și din recomandări. Membrul curții a făcut o legătură între greșelile din uh, program și efectele crizei, dar în raport nu se vorbește despre greșeli, ci despre um, neajunsuri procedurale. Curtea nu a făcut o evaluare a programelor din punctul de vedere al politicilor economice. Când ne gândim la rezultatele economice, este clar că programele auditate și-au uh, atins obiectivele primare. Aceste țări au revenit pe piețe și în toate țările s-au respectat uh, sumele prevăzute inițial pentru credite uh, și aceste sume sunt rambursate fără costuri pentru contribuabili. E important să precizăm acest lucru. Uh, curtea a evaluat uh, gestionarea din partea curții și a identificat uh, domenii de preocupare. Le voi menționa acum și voi sublinia unde nu suntem de acord cu curtea. Comisia consideră că conținutul programelor de ajutare nu trebuie să fie standardizat. Și unii dintre deputați au spus acest lucru programele trebuie să fie flexibile și adaptate situației țării în funcție de condițiile politice, economice și administrative din aceasta. Este de asemenea importantă contribuția autorităților naționale din aceste țări. Și este crucial ca autoritățile statului membru să-și asume complet programul. Comisia a recunoscut că inițial au existat niște neajunsuri procedurale și în raport se recunoaște faptul că Comisia a învățat rapid și și-a ameliorat practicile în timp și aceste neajunsuri nu au avut un impact asupra rezultatului programului. Există loc de mai bine, dar considerăm că, în general, procesele au fost performante au conținut uh, verificări, mai ales cu participarea celorlalte instituții și a statelor membre. În fine, doresc să spun ceva în legătură cu recomandările. Suntem de acord cu toate recomandările făcute de curte și cu cele din raportul doamnei Ayala Sender care reprezintă o bază bună și deja am uh, făcut eforturi pentru a pune în aplicare uh, aceste recomandări, multe au fost deja aplicate. Procedurile din, uh, de gestionarea proiectelor, um, inclusiv documentele, păstrarea documentelor și a datelor s-au ameliorat și acum există un raport de respectare obligațiilor care este public îl puteți consulta. Um, ne prezentăm și fața Parlamentului European în mod regulat, facem și evaluare ex post pentru a învăța din programele din trecut și evaluarea ex post a programului din Irlanda, precum și a celui din Spania, care nu a fost vizat în auditul curții, au fost publicate. Și aș dori să abordez și o preocupare a unui deputat, l-aș invita să citească evaluarea expostă a programului pentru Irlanda, în care ajungem la concluzia că acest program a fost încurunat cu succes. Acum ă, aș dori să abordez alte observații din dezbatere. Mai întâi, în legătură cu prevederile, prevederile fiscale și economice, Cred că ne ameliorăm continuu performanțele în acest domeniu și doresc să subliniez faptul că în uh, previziunile sale, la nivel fiscal și macroeconomic, Comisia uh, a obține rezultate la fel de bune uh, ca și alte instituții, cum ar fi FMI-ul, OCDE-ul sau um, organisme private. Reacția la criză și crearea de noi facilități este un pas în direcția cea bună. Astfel se permite țărilor care au, s-au îndatorat, care au împrumutat bani, să plătească costuri foarte scăzute pentru uh, aceste credite și ne bucurăm. Comisia se bucură de asta. Mulțumesc! Uh, uh, Vă mulțumesc uh, pentru contribuția dumneavoastră, domnule Tacu. Ați făcut multe observații la raportul curții. Acum dau cuvântul reprezentantului curții de conturi pentru a reacționa. Mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să mulțumesc pentru modul pozitiv în care ați primit uh, raportul. Mulțumesc raportorului, dar și membrilor Comisiei de Control Bugetar. Mulțumesc și Comisiei pentru comentarii. Am uh, auditat eficiența operațională a uh, Comisiei și soliditatea procedurilor care au fost la baza acestor decizii am avut într-adevăr o cooperare foarte bună cu Comisia și ne bucurăm că au ținut cont de toate recomandările noastre. referirme specific... Și acum, domnule, doamna președinte, aș vrea să mă refer mai concret la uh, câteva comentarii pe care le-a făcut doamna raportor, doamna Iala Sender. În primul rând, în legătură cu uh, um, auditul nostru și s-a menționat uh, cuvântul frustrare în acest context. Uh, E adevărat că auditul nostru s-a limitat la analiza procedurilor, a sistemelor de lucru pe care Comisia le-a elaborat pentru a-și aduce contribuția în mod eficace la deciziile importante pe care au trebuit să le ia Consiliul sau alt, alți factori de decizie. E adevărat că am fi putut avea obiective mai extinse, însă, așa cum spuneam inițial, nu am analizat toate opțiunile de politică economică și um, domeniul de aplicare al auditului nostru a fost definit uh, în așa fel încât să țină cont de competențele și mandatul nostru. Pentru că există dezbateri în continuare deschise, în continuare uh, în legătură cu politica economică. Autoritățile politice mențin un dialog deschis pe această temă. S-a vorbit aici de partajarea uh, datoriilor, de ușurarea datoriilor suverane. Există um, diverse scenarii care au fost imaginate, care n-ar fi trebuit să ducă la uh, asistența financiară acordată diverselor țări, însă, așa cum am spus, auditul nostru nu s-a ocupat de aceste aspecte, ci ne-am centrat pe proceduri și pe procese. Deci, ceea ce noi am definit ca uh, eficacitate operațională a sistemului și uh, Uh, posibilitatea de a-și aduce contribuția pentru a lua decizii eficiente. E adevărat că până la urmă deciziile sunt luate la nivelul Consiliului, la nivelul autorităților politice, autoritățile din statele membre, atunci când uh, se încheie un memorandum de înțelegere. Însă, deciziile luate se reflectă în documentele de lucru ale Comisiei. Iată de ce munca comisiei este atât de importantă și a fost atât de importantă pentru noi. Cum spuneam mai devreme, obiectivele au fost atinse și este important ca pe viitor toate aceste proceduri din punctul de vedere al documentării, al transparenței, controlului calității, monitorizării, toate acestea trebuie îmbunătățite pe viitor. Mai mulți uh, membri de aici din sală au menționat problema tratamentului diferențiat aplicat diverselor state membre. Noi considerăm că orice program trebuie să fie definit ținând cont în mod clar de contextul specific al fiecărui stat membru. ținând cont aici și de faptul că acel stat membru își însus, însușește programul prin semnarea acelui acord a memorandumului de înțelegere. Totuși, noi am atras atenția asupra unor situații asemănătoare care au fost uh, rezolvate în mod diferit. De exemplu, primele programe care au fost aplicate, uh, cele pentru state membre care nu fac parte din zona euro. Programele respective au fost mult mai stricte, mai exigente, pentru ca reformele să fie cu adevărat adoptate la nivel parlamentar și nu doar uh, definite prin intermediul unui program de lucru. De altfel, la alineatul 189 avem exemple în acest sens. De asemenea, ne-am confruntat cu situații în care anumite state membre unde capacitatea de absorpție pentru fondurile structurale era suficientă și destul de ridicată și totuși s-au cerut reforme importante în ceea ce privește gestionarea fondurilor structurale, în timp ce în alte state unde existau dificultăți nu s-a pomenit acest punct. S-a menționat de asemenea și numărul de condiții aplicate sau uh, tipologia acestor condiții, care pot fi fie generale, fie specifice. În raportul nostru puteți uh, constata că sunt diferențe semnificative în ceea ce privește uh, controlul îndeplinirii acestor condiții prealabile. Din acest motiv, consider că această temă este foarte importantă și nu vreau să spun cu aceasta că ne dorim o soluție unică pentru toată lumea. Din potrivă, considerăm că fiecare program trebuie să fie ajustat în funcție de contextul țării respective, dar vreau să vă atrag atenția asupra recomandării 6 din raportul nostru, în care cerem Comisiei să clarifice rolul condițiilor aplicate în aceste programe, ținând cont de importanța lor relativă și de impactul asupra reformelor preconizate. Recomandăm, pe de altă parte, Comisiei să facă o analiză ex post a impactului pe care l-au avut diversele programe și condiții aplicate din punct de vedere social, economic și de competitivitate. Cerem Comisiei să se evalueze și ordinea corectă a priorităților. Pentru că problema principală aici nu este aceea a diferențelor, a soluției unice sau diferențiate, ci este uh, problema uh, coerenței și a evaluării impactului pentru fiecare condiție separată. Ce ne așteaptă sau cum ne pregătim pentru viitor? Noi considerăm că dacă se dă curs recomandărilor noastre, Comisia uh, se va afla într-o situație mai bună pe viitor. Și dacă ținem cont de noul cadru legislativ, de acel two-pack, uh, six-pack, care cere Comisiei să fie pregătită pentru gestionarea programelor uh, în mod izolat, singură, fără ajutor, se face referință în aceste programe la acest aspect și de aceea cred că cel mai important punct pentru programele noastre este acela referitor la recomandări. Recomandări care ne oferă garanții pentru viitor. Am fost uh, criticați, noi cei de la Curtea de Conturi, că ar exista slăbiciuni în ceea ce privește uh, procesul de comunicare pentru rapoartele noastre. Vom analiza, bineînțeles, strategia noastră de comunicare, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că am fost foarte atenți atunci când am elaborat diversele materiale care au stat la baza comunicării noastre. Chiar și în cazul acestui raport prezentat astăzi, am uh, elaborat tot felul de broșuri uh, specializate pentru a atrage atenția în special asupra recomandărilor, pentru că acestea sunt uh, cele mai importante. Faptul că avem o dublă coloană de comunicare, am să transmit acest mesaj colegilor mei, pentru că e adevărat că în unele cazuri aceasta ar putea facilita transmiterea mesajului. S-au menționat de asemenea cazuri speciale uh, legate de BCE și Irlanda. Noi, la aliniatul 89, am făcut un comentariu pentru a arăta uh, că munca femeiului um, dovedea că nu existau soluții alternative pentru titularii de obligațiuni de tip senior, însă nu am găsit în documentele comisiei documente de la BCE care să dovedească că deciziile au fost luate până la urmă la nivelul troicii și după o consultare cu BCE-ul. Recomandarea pe care am făcut-o și care este esențială din punctul nostru de vedere este următoarea. Dacă pe viitor va fi nevoie ca alți parteneri să aplice acest program, ar trebui să existe un protocol în care să se clarifice elemente esențiale, cum ar fi, de exemplu, partajarea informației, confidențialitatea, uh, rezoluția rapidă a proceselor și uh, ce se întâmplă cu documentele sau materialele elaborate. Cred că este important pe viitor să înțelegem foarte bine cum se implică partenerii în implementarea unui astfel de program. S-a menționat de asemenea și cazul Greciei și alte țări Referitor la Grecia, am fost conștienți încă de la început de existența unor dificultăți și de uh, specificitatea pentru aplicarea anumitor programe în Grecia. De aceea ne-am dorit să avem un raport special pentru Grecia. De altfel, am uh, redactat deja o uh, cercetare în Grecia. Este un grup special de lucru care a fost înființat la nivelul Comisiei uh, pentru Grecia și care oferă asistență și uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă prezenta și acest raport uh, pe viitor. Iar la începutul anului viitor sper să vă putem prezenta un raport uh, extins și global în legătură cu gestionarea la nivelul UE a programelor pentru Grecia. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru felul în care ați uh, primit uh, și ați uh, tratat munca noastră. A fost o adevărată provocare pentru noi. Este vorba aici de o abordare total diferită și vreau să mulțumesc și echipei care mă însoțește astăzi și cu care am lucrat în tot acest timp și cred că am făcut referință la toate punctele care au fost ridicate aici în cadrul dezbaterii sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale clarificări, dacă mai este nevoie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și astfel se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Știu că colegul Flanagan a cerut să mai ia cuvântul, dar risc... nu aș vrea să riscăm să mai deschidem întreaga dezbatere încă o dată. Vă rog! Mă scuzați, eu sunt membru și la Comisia Agri și uh, acest subiect e foarte important, l-am urmărit de mult uh, și uh, asistenții mei au fost aici. Deci aș avea o întrebare pentru Curtea de Conturi, dacă îmi permiteți. Vreau să vă întreb dacă ați analizat o parte a memorandumului de înțelegere referitoare la faptul că Irlanda a fost forțată să împrumute 31 de miliarde de euro, ceea ce este uh, mult mai mult decât poate percepe uh, Irlanda, ce a putut percepe uh, Irlanda din venituri fiscale pentru 2011 când a fost implementat programul. Dacă nu ați vorbit despre acest subiect, poate că ar fi bine să revenim și uh, să reveniți la instituția dumneavoastră și să analizați această chestiune. Uh, de asemenea, uh, nu știu dacă Uniunea Europeană a respectat suficient banii contribuabililor și s-a asigurat că aceștia nu au de suferit. Cred că costuri au fost uh, suferite. Sau uh, au fost dați cu împrumut bani care au dispărut pur și simplu și uh, s-a uh, spus, se spune în text că acest împrumut era crucial pentru succesul Irlandei. Nu se poate așa ceva. Dumneavoastră și cu BCE-ul, Troica uh, sunt singurii actori care um, au controlul asupra situației. Îmi pare rău că nu am ajuns la timp, dar printre multele mele înzestrări nu se numără și ubicuitatea. Vă rog uh, să răspundeți la întrebarea domnului Flanagan. Oui, ok. This is a very... Da, este o chestiune foarte tehnică. Uh, uh, cred că dacă ne uităm la istoric, și, de fapt, am menționat acest lucru în evaluarea noastră ex pentru programul irlandez. Această achiziție uh, de un anume tip de obligațiuni s-a întâmplat înainte de punerea în practică a programului. Au fost decizii luate de autoritățile irlandeze, de Banca Centrală. Și aceasta este uh, explicația. Nu e vorba de 31 de miliarde. Uh, da. ci suma reală a fost mult mai mică. Dacă înlocuim datoria privată prin datorie publică, asta se întâmplă când uh, se introduce un program și ofere asistență oficială pentru că acel stat nu poate să contracteze împrumuturi de pe piețele financiare. Și ce contează pentru acel stat este ca rata dobânzii să fie mai mică decât costul împrumuturilor de la bănci. Și acesta este cel mai important lucru. Domnul Muguruza, încă o dată. Mulțumesc, doamnă președinte. Constatările noastre în legătură cu subiectul menționat de uh, domnul Flanagan sunt rezumate la alineatul 114. Ce spunem acolo este că Banca Centrală Europeană nu a transmis celorlalți parteneri din Troica motivația pentru recomandarea făcută um, pentru luarea deciziei care a fost luată până la urmă. Nu am avut acces la documente. Așadar, datele din constatările noastre sunt cele menționate la alineatul 114, pagina 49 din documentul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns acum la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul raport special, numărul 24 per 2015. Ines. Intervenție fără microfon. Eh, e adevărat că am primit răspunsuri, însă Aveam de făcut uh, uh, câteva comentarii. Uh, domnul Flanagan mi-a luat-o înainte și e adevărat că am fi dorit să știm de la Comisie ce se întâmplă cu costurile sociale și economice, nu doar cele nominale, care s-a afirmat aici că n-ar fi niciun cost pentru cetățeni. E adevărat că țărilor li s-au cerut eforturi uh, excepționale și dacă se cere un ajutor pentru a da înapoi uh, această asistență, în unele cazuri este foarte dificil sau chiar imposibil. Am fi dorit uh, un astfel de comentariu din partea Curții de Conturi, pentru că e adevărat că toată lumea are de învățat și știu că există scuze. Însă, în evaluările noastre, ne centrăm pe rezultate, deci pe, pe partea de conținut, să zicem, a programelor europene și ne-ar fi plăcut și așteptăm asta în următoarele rapoarte, ne-ar fi plăcut ca la Curtea de Corturi uh, să se facă și altfel de recomandări. Iar, pe de altă parte, obiectivele concrete, în ciuda deficiențelor procedurale sau a problemelor uh, domeniului de aplicare pentru audit, e clar că obiectivele au fost uh, atinse și aceasta în special pentru statele care treceau printr-un pericol real. Deci, ținând cont de contextul global, e clar că rezultatele au fost bune. Însă, ceea ce ne-am fi dorit uh, noi era să avem rapoarte specifice și am primit această propunere de, de la Comisie pentru care mulțumim, pentru a, a vedea până la urmă dacă am fi putut aplica și alte soluții care să fie mai puțin uh, uh negative pentru alte domenii din punctul de vedere al sănătății, social și așa mai departe, deci altceva decât măsurile de austeritate și reducerile bugetare drastice. Și în ceea ce privește uh, Uh, deținătorii de titluri, așa cum s-a spus, uh, să nu fie afectați. Deci vreau să vedem dacă pe viitor putem îmbunătăți situația și găsi alte soluții. Mulțumesc! Acum chiar am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la raportul special 24 per 2015, sprijinul, uh, mă scuzați, combaterea fraudei intracomunitare în domeniul TVA, Uh, îl salut pe membrul Curții de Conturi Responsabil, este domnul uh, Mates din Croația. Și îl salut și pe raportor, domnul Ali. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, domnilor și domnilor. Mă bucur că am ocazia să vă prezint astăzi raportul nostru de audit referitor la combaterea fraudei intracomunitare în domeniul TVA și abordarea acesteia de către Uniunea Europeană. Aș dori să vă prezint pe scurt structura raportului, apoi principalele constatări și să vă explic și recomandările noastre. Eliminarea uh, frontierelor în 1993 a fost un lucru pozitiv. A accelerat uh, comerțul transfrontalier și a redus costurile de tranzacționare între statele membre. Dar uh, tot eliminarea frontierelor interne a creat mari provocări legate de colectarea TVA. A fost uh, greu să se controleze plata TVA-ului de către uh, exportatori și, uh, de asemenea, a fost greu să se facă uh, verificări încrucișate ale colectării TVA. După eliminarea controalelor, Uh, frauda TVA prin diferite mecanisme, cum ar fi frauda uh, de tip carusel, a crescut. După 1993, controlele la frontieră au fost înlocuite de un um, sistem obligatoriu de informații între statele membre. Comercianții din Uniunea Europeană trebuie să transmită informații autorităților fiscale și, um, de asemenea, să raporteze um, vânzările efectuate în alte state membre. Autoritățile din statele membre trebuie să pună la dispoziția autorităților din statele membre de import aceste date prin sistemul de schimb automat numit uh, VS. Statele membre sunt, uh, au un interes direct legat de declarațiile exportatorilor pentru că altfel s-ar pierde venituri naționale. Uniunea Europeană a introdus și alte sisteme de schimb de informații. Unul dintre acestea este Eurofisc, o rețea de schimb de informații țintite cu privire la companii și tranzacții dubioase. Uniunea Europeană a introdus și alte uh, instrumente și cu cerere la cerere sau nu și, de asemenea, permite statelor membre să faciliteze colaborarea funcționarilor fiscali din diferite state membre. Procedura 42 este uh, una în care bunurile sunt importate într-un stat membru, dar destinația lor finală este alta. Este o procedură în care statele membre nu colectează direct TVA-ul. În astfel de cazuri, cel care achiziționează bunurile din statul de destinație finală trebuie să raporteze aceste achiziții. Și reprezentantul președinte al pe domnul Mates să încetinească pentru că interpretarea este imposibilă reprezentantul fiscal al importatorului este obligat să introducă date referitoare la bunurile importate trimise în alte state membre în vis. Cum așa ar trebui să funcționeze în realitate sistemul, dar uh, noi am constatat uh, deficiențe de structură în analiza noastră. Am uh, realizat un sondaj la autoritățile fiscale din statele membre și sondajul nostru a constatat că majoritatea respondenților sunt mulțumiți de uh, acest sistem, ceea ce, într-o oarecare măsură, dovedește succesul sistemului existent. Dar auditul nostru, realizat în cinci state membre, a uh, subliniat și următoarele puncte slabe. În primul rând, avem o deficiență de fond în ceea ce privește verificările crucișate și schimbul de date. Foarte adesea, importurile nu sunt raportate în sistemul VS. Acest, am constatat că 12% dintre tranzacții sunt în, excluse din sistemul VS. În plus, autoritățile vamale nu verifică totdeauna numerele de TVA raportate în declarații. În cele din urmă, autoritățile fiscale din statele membre implicate în aceste proceduri nu creează stimulente de control atunci când reprezentanții fiscale ai importatorilor uh, pun la dispoziție uh, datele cerute. Apoi, sunt unele probleme de uh, corectitudinea datelor incluse în uh, schimbul, uh, în sistemul de date, de schimb de date privind TVA dintre statele membre. Iar autoritățile fiscale foarte adesea nu urmăresc uh, nu și nu verifică datele incluse. Apoi am constatat o lipsă de cooperare între autoritățile administrative, judiciare și de aplicare a legii în ceea ce privește combaterea uh, fraudei în domeniul TVA. Eurofisc, care este o structură descentralizată, presupune ca fiecare stat membru să-și realizeze propria analiză de risc și cooperarea între statele membre este foarte redusă în ceea ce privește crearea unui sistem de evaluare a riscului comun. Se face un schimb de date pe teme care nu sunt uh, legate de probleme de risc. Apoi, autoritățile implicate în uh, cazurile de fraudă transfrontaliere nu au suficient acces la date. Și apoi, este foarte dificilă colectarea statisticilor legate de frauda TVA. Ar fi necesar indicatori de progres pentru a evalua acest domeniu și a ameliora situația am făcut următoarele recomandări. Am recomandat Comisiei să propună modificări de legislație care să garanteze uh, verificările uh, încrucișate între datele de la vamă și datele uh, TVA din sistem. Am cerut statelor membre să remedieze deficiențele Eurofisc și să controleze mai bine datele acestei rețele. De asemenea, am dorit, ca, am recomandat ca statele membre să răspundă constatărilor altor state membre și să amelioreze schimbul de informații TVA și să accelereze controalele. Credem că Comisia trebuie să încurajeze eliminarea obstacolelor juridice um, în calea cooperării dintre autoritățile naționale și autoritățile naționale și nivelul european. De asemenea, credem că Comisia trebuie să pună la dispoziție OLAF și Europol informațiile Eurofisc și VIES. Și ce credem că Comisia trebuie să creeze un sistem comun pentru a uh, estima cât de mare este frauda TVA intracomunitară. De asemenea, credem că propunerea Comisiei referitoare la responsabilitatea autorilor uh, operațiunilor care duc la pierderi TVA trebuie susținută. Cerem Comisiei să realizeze acorduri cu state terțe care sunt implicate în astfel de operațiuni. Iar Parlamentului și Consiliului recomandăm să includă TVA în sfera de aplicare a directivei privind combaterea fraudei și, de asemenea, în regulamentul legat de uh, oficiul Procurorului Public European. Credem că OLAF trebuie să primească competențe clare de investigare a tranzacțiilor TVA, acolo unde sunt indicii de fraudă care afectează interesele comunitare. Comisia a ținut cont de majoritatea recomandărilor noastre, dar nu și de cea referitoare la uh, modificările de legislație care ar permite verificări încrucișate între autoritățile vamale și cele fiscale din statele membre. Ceea ce ne uh, displace, pentru că subiectul este menționat de mult de noi în relația cu Comisia și a fost de asemenea abordat și de Curtea de Conturi din Franța, care în 2015 a spus că uh, lipsa condițiilor pentru un schimb de informații rapid este una din principalele cauze ale fraudei TVA în Europa. În 2007, experți în frauda TVA din statele membre care au participat la proiectul Fiscalis au recomandat soluționarea acestei probleme dar ne bucură totuși declarația Comisiei că intenționează să revizuiască această chestiune după ce primesc recomandările din proiectul Fiscalis 2020. Aceste recomandări au fost formulate între timp și corespund mai mult cu uh, recomandările noastre. De asemenea, am luat notă uh, de inițiativa actuală a Comisiei de a include în planul său de lucru un proiect referitor la domeniul TVA, care să reflecte unele din sugestiile făcute de Curtea de Conturi. Dorim să monitorizăm progresul în acest domeniu și vă vom ține la curent cu constatările noastre. Aș dori să adaug și că suntem gata să contribuim printr-un aviz la propunerea legislativă a Comisiei de reformă a regimului TVA și de combatere a fraudei TVA, mai ales dacă Parlamentul și Consiliul nu vor cere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mates. Așa este, este un raport foarte important și vreau să le spun tuturor colegilor care nu sunt de mult în Parlament uh, că comisia noastră se ocupă de ani de zile, de cel puțin 12 ani de acest subiect. Și înainte am mai fost activi în acest domeniu, doamna Ayala Sender știe bine, este un subiect uh, scandalos, pentru că statele membre uh, Um, nu au transferat suficiente competențe la nivel european și nu combat în mod suficient crima organizată pe piața internă și din această cauză se pierd în fiecare an miliarde de euro care ar trebui să ajungă în vizierile statului. Este, nu putem numi altfel acest, această situație decât uh, ca fiind scandaloasă. Eu am încercat uh, să abordez subiectul și în Germania și toți cei uh, care cunosc uh, acest subiect știu că nici în Germania nu avem o situație mai bună, deși Germania are o poziție foarte pe piața internă. Deci când duci de atât de mult timp o luptă pentru competențe și când vezi că altora nu le pasă de pierderi, de pierderile suferite, nu, nu mai ai ce să faci. Uh, am adus din nou pe ordinea de zi acest subiect pentru că dorim armonizarea temeiului juridic pentru Procuratura Europeană și acesta este singurul punct în legătură cu care nu suntem de acord cu Consiliul. Noi am spus de altfel că vom fi mulțumiți numai când cazurile de uh, fraudă TVA vor intra în competența procurorului european și altfel nu. E un subiect extrem de, de important și e păcat că e un pic complicat um, pentru că e foarte tehnic. Și uh, de aceea, pe plan politic, e situația e foarte dificilă, presiunea e foarte mare, raportul este extrem de important așadar. Și domnul Ali este raportor, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimați reprezentanți ai Curții de Conturi și al Comisiei Europene. Aș dori să încep prin a mulțumi Curții de Conturi pentru acest raport exhaustiv care răspunde la întrebarea dacă Uniunea Europeană luptă în mod eficient împotriva fraudei intracomunitare în domeniul TVA. Auditul um, Um, a fost făcut în cinci state membre și concluzia generală a raportului este că sistemul european uh, nu este suficient de eficace în ceea ce privește lupta împotriva fraudei uh, cu TVA. Lipsesc datele comparabile și indicatorii comparabili la nivel european. Și Problema este exacerbată de faptul că frauda TVA este deseori, are deseori legături cu criminalitatea organizată. Doamna președinte Gresle a amintit că experții consideră că pierderile se ridică la 40 până la 60 de miliarde de euro pe an. 2% dintre grupurile criminalității organizate sunt în spatele 80% din uh, pierderile din uh, frauda intercomunitară cu TVA. Statele membre au o serie de instrumente create de comisie pentru a lupta împotriva fraudei intracomunitare cu TVA, uh, dar unele dintre aceste instrumente trebuie să fie ameliorate sau aplicate în mod mai consecvent. Problemele ar putea fi grupate în trei categorii. Întâi, Majoritatea statelor membre în care s-a făcut auditul nu au verificări eficiente um, transversale între datele din, de la VAM și uh, de la administrațiile fiscale. Apoi, schimbul de informații privind uh, TVA-ul între autoritățile fiscale dintre statele membre funcționează, dar sunt probleme legate de corectitudinea acestor date, um, de um, complexitatea lor și de rapiditatea schimbului de date um, nu există suficientă cooperare, deseori există o duplicare a competențelor între autoritățile administrative uh, și cele polițienești. Um, pentru a depăși această situație, Curtea de Conturi a făcut o serie de recomandări Comisiei și statelor membre, dar și Consiliului și Parlamentului. Nu voi intra în detalii pentru că aceste recomandări se regăsesc în documentul de lucru um, pe care l-am pregătit. Dacă statele membre și instituțiile europene pun în aplicare aceste măsuri, după părerea mea, se va putea promova eficiența în lupta împotriva fraudei intercomunitare cu TVA. Aș dori să fac și eu câteva recomandări eh, pentru raportul de descărcare de gestiune al Comisiei pentru 2015. Întâi, Comisia trebuie să creeze un sistem general pentru a evalua frauda intercomunitară la TVA pentru a ameliora eficiența activității statelor membre. Comisia trebuie să amelioreze eficiența euro fiscului ca sistem de alertă timpurie. Comisia trebuie să meargă în statele membre pentru um, a le um, impune să răspundă mai târziu la solicitările de schimburi de informații. Apoi, Comisia trebuie să ia măsuri pentru a ameliora cooperarea cu state din afara Uniunii Europene și să amelioreze modul în care este colectată taxa pe valoare adăugată. Comisia trebuie să înlăture barierele care stau în calea schimbului de informații între autoritățile judiciare, administrative și polițienești. Comisia trebuie să ofere suficiente resurse financiare pentru a asigura eficiența uh, planurilor de acțiune operaționale. Înainte de a încheia, Aș avea și câteva întrebări de adresat uh, Comisiei Europene. Ați analizat cum frauda intracomunitară cu TVA va fi impactată de punerea în aplicare a recomandărilor Curții de Conturi și care ar fi impactul financiar al punerii în aplicare ale acestor recomandări pentru bugetul Uniunii Europene. Constatăm că problemele cu care ne-am confruntat, criza cu care ne-am confruntat, um, necesită din partea noastră finanțare suplimentară și poate această resursă nouă colectată mai bine ne poate ajuta să facem față acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iavor. Thank you, Madam Chair, and let... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să fac o scurtă declarație tehnică. Doresc să informez uh, Comisia că acum o oră s-a oprit interpretarea în maghiară și având în vedere că am discutat mult despre interpretare cu ocazia descărcării de gestiune pentru 2014, trebuie să ținem cont de faptul că Capacitățile serviciilor de interpretare sunt slabe și în anumite situații nu ne putem bucura de dreptul de a vorbi limba noastră maternă, spune vorbitorul. În legătură cu raportul acum. Cred că este un document foarte detaliat, um, care vine la momentul potrivit, pentru că nivelul fraudei intercomunitare cu TVA uh, este o preocupare majoră a Uniunii Europene, pentru că se poate ridica până la 170 de miliarde de euro pe an, care reprezintă uh, o dată și jumătate întregul buget al Uniunii Europene. Deci, Așa cum se spune și în planul de acțiune a Comisiei, trebuie să se acționeze rapid. Mulțumesc raportorului pentru raportul său, care este un document foarte precis, care reflectă bine concluzie documentului Curții de Conturi și reprezintă o bună bază pentru cooperarea între noi pe acest subiect. Aș dori să abordez câteva subiecte importante date în legătură cu documentul Curții de și, Conturi și raportul și am și câteva întrebări. Mai întâi. Și Curtea de Conturi spune acest lucru, dar este și o chestiune de ordin politic. Și trebuie să constatăm că eforturile noastre de a lupta împotriva fraudei la TVA uh, se confruntă cu rezistență din partea statelor membre. Și aici, la comisie, am avut niște discuții în legătură cu directiva directiva PIF, care cred că trebuie să acopere și TVA-ul, dar uh, au fost discuții în momentul în care s-a dezbătut uh, raportul PIF pentru lupta împotriva fraudei, uh, dar Parlamentul a făcut o declarație clară că uh, directiva PIF trebuie să acopere și frauda cu TVA. Dar uh, toate statele membre nu sunt de acord cu asta și uh, de aici rezultă o problemă pentru noi. Știm că impozitarea este o responsabilitate a statelor membre și este apărată ca atare, ca prerogativă a statelor membre, dar trebuie să fie foarte clar că atâta timp cât Comisia și, și uh, organismele Comisiei, cum ar fi olaf nu pot să ancheteze uh, chestiuni legate de TVA în statele membre, nu putem lupta eficient împotriva fraudei cu TVA. Deci dacă dorim să facem ceva pentru a lupta mai eficient împotriva acestui tip de fraudă, trebuie să putem ancheta în statele membre în chestiuni legate de impozitare. În al treilea rând, Apoi, ce poate face Comisia când există suspiciuni că anumite state membre sau uh, autoritățile din anumite state membre nu fac toate eforturile pentru a lupta împotriva fraudei cu TVA, pentru că corupția a ajuns la nivelurile cele mai înalte ale instituțiilor statelor respective. Nu este o posibilitate teoretică, ci acesta este adevărul. Uneori ne confruntăm cu astfel de situații și Comisia nu poate face nimic pentru a face presiune asupra statelor membre să-și amelioreze performanțele lupta împotriva fraudei TVA. Aș dori să repet ceea ce a spus și domnul raportor în legătură cu mai, nevoia de o mai bună comunicare și cooperare între autoritățile statelor membre. Aș dori să subliniez un ultim aspect. Două aspecte. Mai întâi, o um, taxarea inversă um, cu um, TVA este o bună metodă de a lupta împotriva acestui fenomen, dar este greu de aplicat. Și tehnica de carusel este des folosită și uh, sistemul foarte divers de taxare inversă permite folosirea sistemului de, de carusel. Și să, trebuie să menționăm și comerțul electronic, care deocamdată reprezintă doar o parte mică din comerțul din Uniunea Europeană, dar uh, în creștere, o parte în creștere, și problemele legate de um, taxarea uh, pe valoarea adăugată a comerțului electronic devine o problemă din ce în ce mai gravă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamna Ayala Sender. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Curții de Conturi și domnului Ali, eh, raportorului, pentru acest text. În primul rând, cred că am eh, învățat un lucru care m-a surprins atunci când eram în vizită la Ministrul de Economie și Finanțe în Germania. E adevărat că un uh, secretar de stat care fusese tocmai uh, numit uh, ne-a spus că o propunere care urma să o facă era să renunțe la IVA din cauza problemelor pe care le aveau cu TVA-ul. Deci ne dăm seama că mari exportatori au dificultăți mari pentru că sistemul și mi-aș dori ca un reprezentant al Consiliului să-mi explice acest lucru, dar niciodată nu avem un reprezentant al Consiliului și deci să ne explice de ce TVA-ul uh, n-ar trebui să facă parte uh, și doamna președintă știe foarte bine pentru că am încercat acest lucru de mulți ani, deci uh, frauda de tip TVA să facă parte din directiva PIF și viitorul procuror european să aibă o competență importantă în ceea ce privește frauda uh, cu TVA-ul. De aceea consider că este important ca prin acest raport uh, uh, să facem referință la aceste aspecte și alături de colegii de la ECON. În unele cazuri, statele membre pur și simplu uh, nu vor acest uh, lucru. Nu știu dacă am putea face ceva noi de la Parlament pentru a uh, respecta această obligație, însă, și aici am să adresez o întrebare Comisiei, Curtea de Conturi ne-a arătat că deși în unele cazuri e clar că tranzacțiile comerciale depășesc acea limită de 50.000 de euro, există state membre care nu declară lunar uh, tranzacțiile referitoare la TVA. Așa că aș vrea să întreb Comisia cum putem obliga statele membre să facă aceste declarații pentru că am putea, de exemplu, trece printr-o procedură de încălcare a legislației sau, într-un alt fel, nu știu cum am putea face ca autoritățile fiscale să îndeplinească această cerință lunar și să nu tot amâne aceste declarații uh, și să devină de dreptul opaci. În al doilea rând, uh, ne aflăm uh, în epoca digitală și mi se pare de neînțeles să nu avem un sistem extins cu accesul Europolului și Olafului la sistemul VIES de schimb de informații pentru TVA, un uh, sistem automat, așa cum uh, s-a cerut în Franța de către autoritățile franceze, pentru ca uh, să se poată verifica și lupta împotriva fraudei cu TVA-ul mai ușor. În ultimul rând, aș vrea să întreb Comisia Și aici uh, sunt absolut de părerea Curții de Conturi. Deci uh, întreb Comisia când și cum va stabili niște indicatori la nivel comunitar pentru frauda cu TVA-ul. Pentru că dacă am avea o perspectivă cu ajutorul acestor indicatori, am putea face, așa cum am făcut-o în alte uh, domenii, cum ar fi, de exemplu, securitatea rutieră, am putea obliga statele membre să fie mai coerente și să aibă planuri de acțiune în acest domeniu pentru a atinge aceste obiective. Și pentru că încercăm cu toții să avem planuri de acțiune cu indicatori relevanți, cred că această măsură este absolut indispensabilă. Un ultim comentariu. Deseori am dezbătut această fraudă cu TVA-ul și există persoane care uh, încearcă, așa cum spuneam la început, să excludă TVA-ul din resursele financiare din uh, bugetul european. Eu cred că, din potrivă, ceea ce ar trebui să facem este uh, Așa cum arată grupul Monti asupra resurselor proprii pentru Uniunea Europeană, cred că ar trebui să utilizăm TVA-ul cu toată uh, transparența necesară și îndeplinind obligațiile aplicabile autorităților naționale și autorităților fiscale. În felul acesta ar trebui să întărim acest sistem. Și uh, știu că atunci când vorbim despre frauda cu TVA-ul, am putea uh, da înapoi această competență statelor membre și să le eliminăm din uh, buget. Mulțumesc. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Rokrocznie Unia Europejska ponosi miliardowe... Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare an, Uniunea Europeană pierde zeci de miliarde de euro din cauza fraudei cu TVA. în exportul de bunuri și servicii spre alte state membre. De aceea, ă, astfel, ă, rețelele criminale pot să beneficieze de acest tip de fraudă și să nu plătească TVA-ul. Am primit acest ă, raport al Curții de Conturi și recomandările sale în legătură cu modul în care se poate lupta împotriva fraudei cu TVA în Uniunea Europeană. Curtea s-a deplasat în cinci state membre la autoritățile competente. Uniunea Europeană încurajează statele membre să lupte împotriva fraudei intercomunitare cu TVA, dar instrumentarul pe care statele membre l-au dispoziție pentru a o face trebuie ameliorat. Curtea a ajuns la concluzia că în majoritatea statelor membre uh, nu uh, există anchete Um, între autoritățile vamale și cele poliționești pentru a lupta împotriva acestui tip de fraudă. Uh, există probleme și probleme legate de furnizarea de date la timp uh, de statele membre um, autorităților europene. Sunt de părere că dacă dorim să ne apărăm interesele financiare, Parlamentul și Consiliul trebuie să includă frauda cu TVA în domeniul de aplicare al directivei uh, PIF deci directivei uh, pentru lupta împotriva fraudei fiscale și trebuie să existe uh, și o competență a Comisiei pentru a încheta și a urmări uh, vinovații de fraudă cu TVA. Sistemul TVA nu poate să facă. Se spune că sistemul TVA nu poate face față Uh, economiei digitale. Se spune că este prea complicat pentru firmele care uh, fac tranzacții transfrontaliere, că există goluri în legislație care permit frauda. Tranzacțiile uh, naționale sunt tratate în mod diferit de cele transfrontaliere sau transnaționale. Comisia spune că e nevoie urgentă de reformă în mai multe domenii. Întâi, costă prea mult să se respecte obligațiile la nivel internațional, uh, mult mai mult decât la nivel național. Este foarte scump, mai ales pentru IMM-uri. Există prea multe goluri în sistem și pierdem astfel 170 de miliarde de euro pe an. Aceste pierderi uh, reprezintă uh, TVA-ul care ar putea fi colectat, diferența dintre TVA-ul care ar putea fi colectat și uh, suma totală a TVA-ului colectat cu adevărat. Trebuie de asemenea să ameliorăm uh, încrederea între autoritățile fiscale și um, autoritățile naționale și între diferitele servicii ale statelor membre. Doresc să mulțumesc curții pentru acest raport foarte important pentru situația financiară a Uniunii Europene. Domnul Ali a prezentat uh, în mod detaliat raportul și și-a făcut propriile recomandări. Eu aș dori să mai adaug un aspect. Cred că foarte important este mecanismul uh, uh, de taxare inversă, povara plății TVA-ului uh, trebuie suportată de cumpărător și nu de vânzător, conform acestui mecanism. Acest mecanism este o măsură temporară care va funcționa până în decembrie 2018, doar în anumite sectoare. susceptibile uh, sau uh, uh, care, în care frauda de tip carusel este mai probabilă. Dar acest sistem impune uh, o povară și mai mare asupra IMM-urilor. Cred că pe termen mai lung Uniunea Europeană trebuie să folosească modelele existente de schimburi de informații între statele membre, dar și să sprijine noi modele de cooperare. Mulțumesc. Am... Aș dori să dau acum cuvântul uh, doamnei Edari de la de reprezentante Olaf și mai avem și o a treia invitată. Să-mi spuneți cine vrea să înceapă, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Edry. Mulțumesc, doamna președintă. Mă numesc uh, Carolin Degri, sunt șefă de unitate uh, pentru lupta împotriva fraudei cu TVA și pentru administrație fiscală. Este o adevărată onoare pentru noi să participăm la dezbaterea de astăzi, pentru că, așa cum au arătat mulți dintre dumneavoastră, ne confruntăm cu o problemă foarte importantă. De ani de zile se vorbește despre frauda cu TVA, și cred că a sosit momentul să ne punem întrebările necesare pe baza raportului Curții de Conturi pentru a vedea care este amploarea problemei și care ar putea fi soluțiile aplicate. Pentru aceasta avem nevoie de susținerea și de ideile tuturor celor implicați. Așa cum uh, spunea și dumneavoastră, ajungem la pierderi de 170 de miliarde anual, uh, care acoperă atât frauda cu TVA, cât și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, proastă colectare a TVA-ului sau uh, falimentul companiilor. Raportul Curții de Conturi arată că Uniunea Europeană a implementat uh, o serie de instrumente care permit statelor membre să lupte împotriva acestui tip de fraudă, însă raportul denunță și nevoia de a întări toate aceste instrumente. Instrumentele de cooperare administrativă sunt, uh, din punctul nostru de vedere, utilizate de statele membre, însă e o nevoie de o Uh, îmbunătățirea lor. Recomandările curții de conturi sunt în uh, um, concordanță cu concluziile Comisiei în legătură cu implementarea regulamentului de cooperare administrativă pentru TVA, un raport care a fost prezentat în 2014 și în acel text uh, arătasem cât de important este să avem un sistem de analiză a riscului informatizat care uh, se cheamă TNA, analiză uh, tranzacțională pentru sistemele de astăzi. Raportul de astăzi al Curții de Conturi este foarte binevenit, uh, pentru că Comisia tocmai a prezentat un plan de acțiune pentru a lupta împotriva fraudei cu TVA, plan de acțiune care preia o serie de recomandări făcute cu anterioritate de Curtea de Conturi. Aș insista asupra obiectivelor acestui plan de acțiune, printre care acela de reformare a sistemului uh, de TVA pentru a uh, facilita viața Uh, companiilor europene. Primul obiectiv fiind acela de a schimba regimul de TVA pentru a ajunge la un regim definitiv care să se bazeze pe impozitarea tranzacțiilor transfrontaliere în cadrul UE. Toate acestea pentru a soluționa problema a fraudei de tip carusel a firmelor fantomă. A doua parte a acestui plan de acțiune este aceea de a implementa măsuri imediate, așteptând tocmai implementarea unui regim definitiv și pentru a pregăti terenul pentru un regim definitiv durabil. Propunem, prin urmare, întărirea instrumentelor de cooperare administrativă între administrațiile fiscale, de altfel, unii dintre dumneavoastră ați vorbit pe bună dreptate de un nou model pentru schimbul de informații. Noi credem că ar trebui să trecem de la un sistem de schimb de informații la un sistem de partajare a informațiilor. Avem nevoie de informații care să fie oferite administrațiilor, de toate informațiile care să le uh, ajungă, să le parvină în timp real. Pentru că uh, cei care acționează sunt foarte rapizi, deci uh, și autoritățile noastre trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a accesa informațiile la fel de rapid, bineînțeles ținând cont de toate aspectele de confidențialitate și protecția datelor. Al doilea instrument care ar trebui întărit, uh, așa cum ați spus-o foarte bine, este Eurofiscul. Eurofiscul are deja 5 ani de existență, e adevărat că există, însă nu a dat rezultatele scontate. Ne dorim, prin urmare, să întărim Eurofiscul, punându-i la dispoziție acest instrument uh, TNA, despre care vă vorbeam, și uh, cu ocazia ecofinului informal din acest weekend, miniștrii de finanțe vor lua o decizie și vom vedea dacă putem implementa în sfârșit acest uh, instrument. Ați menționat și nevoia de a întări cooperarea la nivelul administrațiilor. Pentru noi este absolut necesar ca această cooperare între administrațiile fiscale și vamale să existe la nivelul ministerilor respective, competente, cel de finanțe, și aceasta pentru a pune capăt uh, fraudei în cadrul procedurii 42. La acest punct, Comisia nu a acceptat recomandarea făcută de Curtea de Conturi dintr-un motiv foarte simplu. Legislația există deja. În ziua de astăzi, autoritățile vamale trebuie să aibă posibilitatea să facă o verificare automată a numărului de înregistrare TVA care este prezentat în declarația vamală și, din punctul nostru de vedere, este vorba de responsabilitatea partea statelor membre în ziua de astăzi pentru a permite această verificare automată între autoritățile fiscale și vamale. În unele state membre se face acest lucru și nu există deci nicio explicație pentru ca în altele să nu se aplice. Pentru a putea facilita uh, sistemul, am uh, prezentat un raport în cadrul Fiscalis cu recomandări foarte clare pe care statele membre le pot aplica în sistemele naționale. Este o chestiune care este dezbătută la ora actuală de către administrațiile fiscale și vamale, care ne arată că Comisia ar trebui să acționeze mai mult. Noi însă am dat deja recomandările necesare și suntem la dispoziția statelor membre pentru o mai bună implementare. Însă, cum spuneați, doamna președinte, e nevoie și de voință la nivelul administrațiilor fiscale pentru a implementa toate aceste instrumente. Un alt uh, comentariu care este important și s-a făcut aici în planul de acțiune și pentru a răspunde unei întrebări care a fost pusă în legătură cu corupția la nivelul administrațiilor. Noi propunem ca administrația fiscală să aibă o agendă comună pentru a se întări și mai mult în activitatea lor. Trebuie să îmbunătățim sistemul și să facem progrese în felul în care administrațiile fiscale colectează TVA-ul și luptă împotriva fraudei cu TVA. Și în acest domeniu nu ne dorim puteri suplimentare pentru comisie, ci dorim doar să susținem autoritățile fiscale pentru a face schimburi de bune practici, pentru a-și îmbunătăți capacitățile și funcționarea. E vorba în primul rând de resurse umane, deci să aibă personal foarte bine format, Însă, pe de altă parte, propunem și standarde minime de performanță pentru diversele funcții ale administrațiilor fiscale. Aceasta este în concordanță cu orientările semestrului european, unde uh, s-a uh, recunoscut uh, în semestrul european 2016 că o administrație publică modernă și performantă este absolut necesară pentru a întări guvernanța economică și pentru a crește calitatea politicilor fiscale în statele membre. Sperăm de aceea să avem și susținerea dumneavoastră în acest domeniu. Pentru că e adevărat, uh, senzația este că e vorba aici de competență națională, noi recunoaștem acest lucru, dar suntem la dispoziția statelor membre pentru a le susține în eforturile făcute la nivelul administrației. Pe de altă parte, ar trebui întărită cooperarea la nivel internațional și aici am acceptat recomandarea făcută de Curtea de Conturi, însă v-aș atrage atenția asupra punctului 4 din documentul de lucru al raportorului, domnul Ali. Vorbim aici despre acord de asistență reciprocă cu țările terțe. Noi considerăm că este vorba de competența Uniunii și tocmai de aceea Comisia a cerut un mandat de negociere din partea Consiliului. Am obținut deja un mandat de negociere cu Norvegia. Negocierile sunt în curs și sperăm să încheiem primul acord cu Norvegia spre sfârșitul anului. De aceea spuneam că este important să ținem cont aici de recomandarea Curții de Conturi și anume Consiliul să acorde un mandat de negociere comisiei. După cum știe toată lumea, suntem mult mai uh, eficienți dacă avem acorduri la nivel european decât uh, acorduri la nivel național. Voilà. Mulțumesc și de la Olaf. Nu sunt sigură dacă am răspuns la toate întrebările despre indicator. D'avoir meilleure, meilleure connaissance de la lutte contre la fraude. Vorbeam de indicator pentru a cunoaște mai bine și a identifica mai bine lupta împotriva fraudei. E adevărat, e foarte dificil acest domeniu, frauda este ascunsă, e greu de cunoscut și în multe state membre nu prea există metodologie pentru analize la nivel național. Am acceptat totuși propunerea, recomandarea făcută de Curtea de Conturi și am uh, uh înființat un grup de lucru cu statele membre tocmai pentru a elabora o metodologie pentru uh, frauda cu TVA. Bineînțeles, nu vă promitem că vom ajunge la soluții miracol, vom vedea ce putem face cu elementele existente și vom încuraja pe viitor statele membre să elaboreze noi metodologii pentru a cunoaște și mai bine nivelul de fraudă cu TVA. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la Olaf, cine dorește să răspundă? Uh, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, aș dori să mulțumesc rapid Parlamentului pentru, pentru susținere în ceea ce privește includerea TVA în directiva protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, directiva PIF și de asemenea în regulamentul EPO privind pachetul european. După cum uh, s-a amintit, TVA-ul se numără printre veniturile Uniunii Europene. Uh, Curtea de Justiție a amintit acest lucru recent într-o hotărâre și în, a confirmat că uh, frauda TVA trebuie să se numere printre competențele UE. Uh, în special în ceea ce privește fraudele carusel, fraudele intracomunitare. Comisia, desigur, susține includerea TVA-ului în aceste două instrumente legislative și vă mulțumește tuturor pentru sprijin. Mulțumesc, domnul Mate. Aș vrea și eu să mă refer la schimbul automat de informații între autoritățile vamale și autoritățile fiscale uh, și dacă acesta este deja garantat de legislația actuală. Actualmente, statul de destinație finală a importurilor ar putea să ceară datele prin mecanismul de cooperare, dar această procedură durează. Și ce nu funcționează este transmiterea automată a acestor date prin sistem. Știm că nu se face acest lucru. Dacă în legislație ar fi uh, prevederi mai precise și uh, acțiunea ar fi mai uh, rapidă și mai eficientă. De aceea considerăm că prevederile trebuie revizuite. Și în încheiere, raportorul, domnul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discutarea subiectului acestuia deosebit de complicat. Ne confruntăm cu o problemă gravă. După cum s-a mai spus, pierderile suferite ca urmare a fraudei TVA ajung la aproximativ 170 de miliarde de euro. Și mă bucur să văd că există un consens și că există și voință politică pentru soluționarea acestei probleme și pentru combaterea acestor pierderi enorme. Pentru a rezolva problema este nevoie de un consens între Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European, cel mai important. Până la urmă, depinde de statele membre să coopereze pentru a rezolva problema. Știu că atât Curtea de Conturi cât și Comisia doresc să coopereze pentru ca recomandările să fie transpuse în măsuri practice. Nu, nu trebuie ca recomandările să rămână doar pe hârtie. Vă mulțumesc. Așa este. Trebuie să facem iarăși presiuni, pentru că altfel peste încă 12 ani ne vom afla tot aici, în aceeași situație. Mulțumesc foarte mult tuturor participanților pentru prezență și pentru explicații și trecem la următorul punct, pentru care avem exact 30 de minute la dispoziție, pentru că o așteptăm pe doamna vicepreședinta Comisiei la 11.30. Acum avem un raport referitor la infrastructura rurală. Raportor, uh, membrul de la Curtea de Conturi responsabil este domnul Milionis. Raportorul nostru este colegul Pirinski și domnul Milionis are cuvântul. Uh, Doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de onorat să vă prezint uh, cel mai recent raport al Curții de Conturi referitor la politica de dezvoltare rurală. Acesta se referă la sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru infrastructura rurală și a fost publicat în 29 ianuarie anul acesta. După o scurtă introducere referitoare la importanța investițiilor în infrastructura rurală și la abordarea noastră de audit, aș dori să vă prezint principalele noastre constatări și recomandări. Regiunile rurale se confruntă cu provocări uh, importante, cum ar fi depopularea și uh, puținătatea resurselor uh, și șanselor economice. O infrastructură bună ajută la stimularea creșterii economice și la creșterea atractivității acestor zone. În perioada de, anter de programare anterioară, 2007-2013, au fost patru măsuri de dezvoltare rurală care au uh, finanțat mai ales proiecte de infrastructură, investițiile tipice au fost de facilități publice, cum ar fi de gestionarea apei reziduale și apei potabile, uh, drumuri, sătești, uh, construcția sau renovarea de clădiri publice, cum ar fi școli, centre comunitare, dar și facilități pentru uh, beneficiari privați, cum ar fi infrastructură de irigare a exploatațiilor agricole și drumuri de acces la acestea. Aproximativ 13 miliarde de euro sau 13,5% din finanțarea totală FEADR au fost alocate pentru investiții de infrastructură în perioada de programare 2007-2013. Ținând cont de cofinanțarea din partea statelor membre și de contribuțiile beneficiarilor, volumul total de investiții va ajunge aproape la 29 de miliarde de euro. Sume similare au fost alocate pentru măsurile de infrastructură în perioada actuală de programare 2014-2020. Acum, abordarea noastră de audit. Am examinat dacă statele membre și Comisia au obținut uh, rentabilitate în uh, investițiile de sprijin a infrastructurii rurale am analizat următoarele aspecte principale. Cum și-au justificat statele membre nevoia de a utiliza fondurile de dezvoltare rurală, coordonarea cu alte fonduri care abordează aceleași nevoi, modul în care statele membre și Comisia au abordat principalele riscuri de implementare a măsurilor și cum au monitorizat și evaluat rezultatele obținute. Auditul s-a efectuat din noiembrie 2014 până în iunie 2015. Pentru a strânge probe de audit, am vizitat Comisia și cinci state membre, selecționate în funcție de sumele alocate infrastructurii rurale. Este vorba de Germania, landul Saxonia, Spania, regiunea Extremadura, Italia, Sicilia, Polonia și România au fost selecționate pentru că împreună reprezentau 65% din bugetul alocat. Auditul s-a concentrat pe o, un eșantion de 48 de proiecte în, um, din domeniile um, drumurilor rurale, al din domeniul infrastructurii de gestiune a apei și infrastructurii sociale și culturale. Acestea au fost principalele categorii de proiecte finanțate și 32 de proiecte au fost vizitate de auditorii curții. Aș dori să prezint acum principalele noastre constatări. Prima parte a raportului s-a referit la uh, aspecte legate de uh, proiectarea măsurilor. Am constatat că, în general, statele membre au descris din ce motive era necesar sprijinul pentru investițiile în infrastructură în zonele rurale. Dar nu au încercat să cuantifice nivelul adecvat de finanțare pe baza nevoilor identificate. Mai mult, programele de dezvoltare rurală nu s-au referit în general la um, finanțarea națională, regională sau locală disponibilă pentru proiecte similare. Acest lucru a sporit riscul ca fondurile de dezvoltare rurală să înlocuiască alte surse de finanțare, în loc să le completeze. În uh, Germania și în Italia am identificat uh, um, indicii de reducere a bugetului propriu pentru finanțarea drumurilor locale și uh, agricole, atunci când a fost disponibilă finanțarea UE. De asemenea, riscul de balast nu a fost atenuat în mod eficient. Cotele mari de ajutor stabilite pentru măsurile de infrastructură de statele membre auditate nu au fost susținute de o analiză adecvată. Patru din cinci state membre nu au verificat capacitatea uh, beneficiarilor de a finanța proiectele din fonduri proprii sau din alte programe publice. În domeniul coordonării au fost create organisme specializate pentru acest scop. Dar statele membre s-au concentrat în primul rând pe evitarea dublei finanțări. Nu s-au luat măsuri specifice de a garanta complementaritatea și sinergiile. La două dintre proiectele auditate, lipsa de coordonare s-a văzut clar și a afectat eficiența fondurilor europene. A doua parte a raportului analizează implementarea proiectelor de infrastructură. În ceea ce privește procedura de selecționare a proiectelor, am constatat că cerințele minime de eligibilitate au fost stabilite clar și au permis excluderea proiectelor irelevante. Dar criteriile de selecție nu au direcționat întotdeauna finanțarea către cele mai bune sau cele mai rentabile proiecte. În unele cazuri, nu am găsit documentare adecvată care să justifice selecționarea proiectelor. Dar am identificat și bune practici în unele state membre, Polonia și România. Cazuri în care criteriile de selecție au avut obiectivul de a susține obiectivele definite și în care s-a aplicat un prag minim pentru a garanta cal calitatea proiectelor selecționate. În plus, procedurile aplicate de statele membre pentru a se asigura că costurile proiecte sunt rezonabile nu au atenuat riscul de uh, costuri um, exagerate. Au existat deficiențe în anumite proceduri de achiziții publice, iar uh, prețurile de referință utilizate de autorități pentru a verifica costurile proiectelor erau mai mari decât cele de pe piața reală în trei state membre, am constatat că prețurile de referință au fost semnificativ mai mari decât cele obținute prin procedurile competitive de licitații. Un alt aspect foarte important la aceste proiecte este sustenabilitatea. Sustenabilitatea este um, o preocupare specifică atunci când faci investiții în infrastructură, pentru că ele au o viață utilă foarte lungă. Majoritatea statelor membre nu și-au adaptat cerințele și controalele în această privință. Au aplicat aceleași proceduri pentru toate proiectele de dezvoltare rurală ceea ce înseamnă că niciunul dintre statele membre nu a cerut beneficiarilor să depună un plan de mentenanță detaliat pentru infrastructura finanțată și nici uh, verificările expost nu au fost proporționale cu nivelul de risc implicat. Întârzierile în procesarea administrativă a cererilor de granturi și plăți au avut de asemenea un impact asupra eficienței și efectivității măsurilor. Comisia a luat măsuri de monitorizare sistematică a deficiențelor din statele membre și uh, în legătură cu planurile de acțiune conexe, dar acest lucru s-a întâmplat relativ târziu în, în cursul perioadei de programare. A treia parte a raportului a examinat rezultatele obținute prin proiectele finanțate. Cele 32 de proiecte auditate au uh, oferit, după părerea noastră, rezultatele scontate, și anume infrastructura respectivă și, în cele mai multe cazuri, la termen. Dar statele membre nu au strâns suficiente informații fiabile cu privire la succesul pe termen scurt și mediu al proiectelor. 20 din cele 32 de proiecte auditate nu aveau obiect, um, indicatori uh, măsurabili de rezultate pentru a se măsura performanța. Și un indicator nu erau fiabil. De exemplu, statele membre uh, au trecut la indicatorul populație în zonele rurale care beneficiază de servicii ameliorate întreaga populație a comunei în care s-a implementat proiectul, indiferent de numărul real de utilizatori ai infrastructurii finanțate. Această metodă duce la cifre umflate. Președinta, e un raport pur istoric, v-aș ruga să îl scurtați puțin pentru că nu mai avem suficient timp. Cu plăcere, cu plăcere per total. Chiar dacă proiectele auditate au fost efectuate și în unele cazuri au avut o contribuție clar pozitivă pentru zonele rurale, am conchis că o mai mare valoare putea fi obținută cu aceiași bani. Pe baza deficiențelor identificate, recomandăm următoarele. Statele membre trebuie să aibă o abordare coordonată pentru susținerea infrastructurii rurale, care să cuantifice nevoile de finanțare și lacunele de finanțare și să justifice utilizarea măsurilor de dezvoltare rurală. Comisia trebuie să efectueze o evaluare um, foarte atentă a complementarității dintre diferitele fonduri UE utilizate în perioada actuală de programare. Statele membre trebuie să uh, creeze și să aplice constant criterii pentru a garanta selecționarea proiectelor celor mai rentabile. Statele membre trebuie să țină cont de viața utilă a investițiilor atunci când Uh, stabilesc sustenabilitatea cerințelor și verificărilor respective și trebuie să stabilească un calendar rezonabil pentru procesarea cererilor de granturi și de plată și să îl respecte. Statele membre trebuie să se asigure că obiective clare și specifice sunt stabilite pentru proiectele cărora le sunt alocate fondurile. Pentru perioada actuală de programare, Comisia și statele membre trebuie să colecteze date oportune, relevante și fiabile, care să ofere informații utile cu privire la realizările proiectelor finanțate. Doresc să vă mulțumesc pentru atenție și uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, uh, suntem presați de timp și dau cuvântul domnului Pirinski, raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiindcă nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să subliniez următoarele aspecte. Cred că acest raport merită o atenție deosebită din trei motive. În primul rând, cred că a uh, tratat aspectele cheie referitoare, într-adevăr, la rentabilizarea investițiilor în uh, infrastructura rurală prin Fondul European de Dezvoltare Uh, rurală. Cred că este foarte important faptul că s-au uh, făcut vizite la 32 dintre proiectele vizate. Cred că acest lucru a sporit calitatea raportului și a făcut ca informațiile și recomandările să fie cât mai relevante. În al treilea rând, aici în această a treia parte a raportului, cred că concentrarea și rezultatele obținute demonstrează abordarea pe care încercăm noi să o susținem. Și anume, se evaluează erorile și neregulile și se compară cu evaluarea rezultatelor anuale. Cred că documentul de lucru conține recomandări relevante ce derivă din acest raport și acestea corespund cu ce a spus domnul Milionis uh, acum și ce este scris în raport. Cred că este adecvat să evidențiem uh, mai multe dintre aceste recomandări, în special una, și anume, este foarte important să se stabilească obiective atunci când e vorba de proiecte de investiții publice sau de proiecte care contribuie la uh, crearea de locuri de muncă în zonele rurale, pentru care există un sprijin public demonstrabil. Este esențial să se folosească obiective bine stabilite. Și apoi mai avem aspectul foarte important legat de utilizarea fondurilor mai ales atunci când nu există alte surse de finanțare a obiectivelor respective și de a identifica mai ales lacunele de finanțare care trebuie acoperite în mod adecvat. Și în acest sens, Comisia trebuie să ofere statelor membre recomandări despre cum se poate obține o complementaritate sporită și cum se poate evita riscul de substituire. Aș dori să mai subliniez un lucru menționat și de domnul Milionis legat de achizițiile publice. Avem un document important al Comisiei din martie 2014 prin care se încurajează folosirea uh, Uh, unor criterii cât mai transparente și consecvente în domeniul achizițiilor publice. Și aici e foarte importantă chestiunea prețurilor, stabilirea prețurilor și a estimărilor de costuri, pentru că e clar că aici um, uh, situația lasă de dorit. Stabilirea prețurilor uh, de referință față de prețurile reale este foarte uh, distorsionată. Aș mai fi vorbit despre criteriile care trebuie să garanteze sustenabilitatea proiectelor și să permită menținerea, mentenanța infrastructurii. De asemenea, sunt foarte uh, e foarte important ca cererile de granturi și de plată să fie tratate cât mai rapid. Ați spus-o și dumneavoastră, doamnă președinte, este un raport retrospectiv, dar este foarte important pentru a garanta o plus valoare cât mai bună a finanțării pentru dezvoltarea rurală. De aceea, acest raport trebuie să fie un instrument foarte important legat de eforturile Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește obținerea celor mai bune rezultate în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Două minute, domnul Novak. Pe scurt, doamnă președinte, am fost raportor din umbră și aș vrea să-l felicit pe domnul Pirinski pentru eforturile sale. Acest document este foarte echilibrat. Am citit următoarea descriere uh, în raportul acesta. O finanțare nejustificată, insuficientă plus valoare, o monitorizare insuficientă și am o senzație deja vu. În foarte multe rapoarte speciale ale Curții de Conturi am văzut uh, probleme similare. Recunosc că unele dintre criticile acestea sunt uh, provocate de uh, capacitatea administrativă redusă din acele regiuni, pentru că de multe ori sunt regiuni îndepărtate, sunt municipii mici cu capacități reduse la autoritățile locale și la IMM-uri. Dar deci trebuie să recunoaștem că avem uh, un alineat 22 care se referă la acele locuri unde e cel mai mult nevoie de ajutorul Uniunii Europene. Uh, și um, tocmai acolo unde e cea mai mare nevoie de fondurile europene, acolo există cea mai puțină uh, pricepere în solicitarea lor. Este un paradox. Nu putem cere agricultorilor și IMM-urilor din zone atât de îndepărtate, din zone muntoase mm, și autorităților locale uh, de dimensiuni reduse să facă față unei birocrații de nivel european și apoi să ne așteptăm să aibă erori, să nu aibă deloc erori și să aibă o strategie perfectă de implementare. Așadar, cred că este responsabilitatea noastră comună și sper ca recomandările din acest raport special să fie luate în serios de comisie și să nu se mai repete aceste critici. Vă mulțumesc! Colegii Flanagan, Domnul Flanagan, două minute. Uh, thank you very much. Very interesting. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, un raport foarte interesant. Așa cum au spus și uh, ceilalți colegi, ne bucurăm că mm, au avut loc vizite in situ și asta acordă mai multă credibilitate raportului. Când uh, am uh, lucrat la autoritățile locale din țara mea, ă, scopul era să se folosească toate fondurile disponibile. S-au folosit și nu au mai fost alți bani apoi. Mă întreb ce facem pentru viitor, pentru că în alte domenii agențiile de dezvoltare primesc fonduri din al doilea pilon. Um, dar sunt uh, fonduri care inițial trebuia să ajungă la fermieri și la comunitățile rurale și pericolul este că, uh, deși e minunat că vin aceste fonduri, problema e că în mai multe zone Rezultatul a fost că nu s-a oferit uh, finanțare suplimentară pentru că um, autoritățile naționale și locale și-au redus finanțarea uh, cu sumă echivalentă. Deci, cum comparați aceste fonduri și sumele investite în agricultură? Um, adică, care este consecința asupra fondurilor uh, uh, prevăzute inițial din partea autorităților naționale? Are cuvântul acum domnul Lungo de la Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, domnilor Pirinski, milionis, um, membrilor comisiei, doamnelor și domnilor. Voi uh, sări peste o parte din notițele mele și voi aborda direct principalele aspecte menționate de reprezentantul curții și de deputați. Comisia a acceptat toate recomandările uh, pentru a ameliora eficacitatea și eficiența sprijinului european și a lua și mai multe măsuri pentru a ghida sau a supraveghea statele membre pentru a ajuta statele membre eh, și regiunile în programarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală pe 2014-2020, Comisia a consolidat prevederile Uh, și consilierea statelor membre în legătură cu um, costurile rezonabile și de asemenea oferă consiliere în legătură cu criteriile de eligibilitate. În uh, cadrul uh, screeningului programelor de dezvoltare rurală pentru această perioadă 2014-2020, Comisia a acordat atenție deosebită posibilității de a controla, de a verifica rezultatele acestor măsuri ameliorarea controalelor privind fezabilitatea costurilor și a procedurilor de achiziții publice este o prioritate pentru Comisie. În acest context, Comisia a organizat formări pentru autoritățile de gestiune și pentru agențiile din statele membre care uh, plătesc uh, fondurile uh, asigură coordonare și complementaritate între fondurile europene în momentul în care s-a creat cadrul juridic pentru perioada 2014-2020. Coordonarea și complementaritatea fondurilor europene la nivelul uh, strategiilor naționale și regionale este asigurată de serviciile responsabile ale Comisiei. Dar autoritățile naționale și regionale trebuie să pună în aplicare aceste această coordonare și complementaritate în momentul în care pun în aplicare programele. În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, rezultatelor. Sistemul comun de monitorizare și evaluare pentru 2014-2020 va monitoriza punerea aplicarea măsurilor și evaluarea va um, evalua performanța în contextul obiectivelor de dezvoltare rurală. Se va face o evaluare atentă a eficacității tuturor măsurilor, se va face o comparație cu obiectivele Uh, cu ocazia evaluării ex post, dar trebuie să se găsească un echilibru între tot ce se poate face prin monitorizare și evaluare, ținând cont de riscul de povere administrative excesive și constrângerile financiare. Comisia va continua de asemenea să facă audituri de conformitate în statele membre, conform uh, planului său de audit pentru a verifica că sumele sunt plătite conform regulilor. Comisia este de părere că cadrul legislativ pentru perioada 2014-2020 va permite ca auditul Comisiei să asigure o bună punere în aplicare a fondurilor pentru infrastructura rurală. Și pentru informația dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să vă dau câteva cifre privind auditurile de conformitate. Am făcut 28 de audituri de conformitate și am aplicat corecții financiare în valoare de 148 de milioane. Vă mulțumesc pentru atenție. Schön, ah, Milionis, bitte zum Abschluss. Are cuvântul acum uh, domnul Milionis în încheiere. Uh, uh, Voi răspunde la toate întrebările. În prima noastră recomandare spunem că Comisia trebuie să oblige statele membre să asigure coordonarea între diferitele fonduri europene și propriile lor fonduri. Deci, între fondurile europene și fondurile naționale. Încercăm să, astfel să ne asigurăm că fondurile europene nu vor înlocui fondurile naționale și vor oferi o adevărată valoare adăugată pentru această perioadă de programare bugetară. Este foarte important uh, Um, pentru infrastructură, uh, dacă vorbim despre um, investițiile publice, să nu aibă loc o astfel de substituție. Uh, eu uh, am putut constata un astfel de fenomen în Sicilia. Am fost în inspecție acolo și am constatat că drumurile erau într-o stare foarte proastă pentru că s-a Uh, anulat uh, finanțarea regională pentru menținerea drumurilor, pentru întreținerea drumurilor în momentul în care s-au introdus fonduri europene pentru drumuri. Și deci unul dintre principalele mesaje ale acestui raport uh, este complementaritatea. Trebuie să se asigure sinergii pentru a evita suprapunerea fondurilor europene sau goluri între acțiunile lor. Ja, wir können das nicht mehr aufmachen. Pirinski, bitte. Domnul Ali nu va fi uh, probabil mulțumit. Uh, are cuvântul domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, este, cred că este clar că depășirea problemelor în acest uh, domeniu uh, al finanțării dezvoltării rurale, un lucru e clar. Depășirea problemelor necesită o cooperare strânsă în practică între Comisie, statele membre și Curtea de Conturi. Și eu aș propune să mă întreb dacă nu e posibil uh, să se creeze un task force ad hoc format din reprezentanții diferitelor autorități uh, care s-a ocupat de acest subiect și au încercat să um, creeze, să, să uh, pregătească anumite măsuri practice pentru următoarea perioadă de programare bugetară încă de acum. Și uh, profit de prezența doamnei comisar Gheorgheva pentru a, uh, pentru a o invita să participe în această eforturi pentru că este și de responsabilitatea dânsei la comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Avem uh, 4 sau 5 rapoarte în legătură cu uh, zonele rurale în ultimele luni. Poate ar trebui să pregătim un raport unic uh, în care să tragem învățăminte din ultima perioadă de programare bugetară. Dorim să continuăm uh, ca până acum, ca și cum n-am fi învățat nimic, să dorim să învățăm lecțiile trecutului acum. Deci cred că ar fi bine să uh, avem o perspectivă generală a situației pentru spațiul rural, deci sugestiunea dumneavoastră este foarte bună și nu e ultima dată când discutăm acest subiect, mă tem. Trecem acum uh, la punctul următor, ultimul punct de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului 883-2013 în ceea ce privește Secretariatul Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Doresc să urez bun venit reprezentantului Consiliului, domnul Frațân, din partea președinției olandeze. Am decis să aplicăm o procedură rapidă de fast track Doamnă vicepreședinte, vă și dumneavoastră bun venit și vă dau cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc dumneavoastră și doamnelor și domnilor deputați ai acestei comisii pentru răspunsul prompt pe care l-ați dat propunerii uh, comisiei care a fost prezentată abia pe 4 uh, martie, deci într-un interval foarte, timp de, foarte scurt de timp ați reușit să includeți acest punct pe ordinea de zi, lucru pentru care vă mulțumim. Propunerea noastră este uh, foarte limitată și bine țintită. Obiectivul este acela de a separa managementul, secretariatul pentru Comitetul de Supraveghere Oficiul, Oficiului European de Luptă Antifraudă, deci OLAF, care, la ora actuală, după cum știți și în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de funcționare din 2013, Secretariatul Comitetului de Supraveghere practic depinde administrativ de OLAF și uh, directorul general este cel care numește personalul din cadrul secretariatului și are uh, puteri delegate pentru bugetul său. Această chestiune juridică a dus la dezbateri în ultimii ani și în cadrul acestor dezbateri, Comitetul de Supraveghere, dar și Parlamentul European și-au exprimat îngrijorarea în mod repetat în legătură cu uh, impactul asupra independenței secretariatului. Aș dori să subliniez aici că noi nu avem indicii că independența secretariatului ar fi avut de suferit în trecut. Noi am văzut cu mulțumire că acest comitet de supraveghere a fost foarte activ pentru a-și exercita pe deplin mandatul. Însă, chiar dacă se pare că uh, independența ar putea fi afectată, chiar și această idee este destul de îngrijorătoare și de aceea propunerea noastră dorește să țină cont de acest risc de posibilă interferență uh, și să-și aducă contribuția la îmbunătățirea relațiilor între Comitetul de Supraveghere și OLAF prin faptul că înlăturăm o problemă care poate fi rezolvată printr-o schimbare foarte limitată și țintită în regulamentul OLAF. Aș sublinia aici, din partea Comisiei, am luat deja măsuri printr-o decizie din decembrie 2015 pentru a transfera uh, linia bugetară pentru managementul uh, secretariatului uh, către ofițerul de plăți PMO. O altă măsură a fost o decizie care cere în mod formal directorului general al OLAF să consulte președintele Comitetului de Supraveghere înainte de a lua decizii în calitate de autoritate de numire în cazurile care sunt alocate acestui Comitet de Supraveghere. Dacă directorul general uh, are o altă părere decât președintele, atunci va trebui să își motiveze decizia. Modificările se pot face și au fost făcute prin decizii ale Comisiei. Totuși, o separare a secretariatului Comitetului de Supraveghere se poate face doar printr-o modificare a regulamentului OLAF și tocmai de aceea am prezentat această propunere de modificare a regulamentului. Ținem cont, pe de altă parte, de avizul dat de uh, Curtea de Conturi și anume de uh, întărire a independenței Comitetului de Supraveghere față de Comisie și în această privință suntem deschiși dezbaterii pentru a vedea cum putem ajunge la o nouă redactare a textului. Tocmai în acest sens am prezentat și propunerea de astăzi și sper ca Parlamentul și Consiliul să susțină o adoptare rapidă a acestei propuneri foarte limitate. Dacă îmi permiteți, aș face un comentariu foarte succint pe o chestiune diferită. Aș vrea să corectez un lucru pe care l-am spus la întâlnirea noastră din februarie. E vorba de mesajul către personalul OLAF în legătură cu prezența personalului la Luxemburg. Din punctul de vedere al conținutului, declarația mea era corectă. Deci, orice mișcare în ceea ce privește anumite posturi sau părți ale Olafului depind de decizia uh, luată la biroul Procurorului Public European, decizii care încă nu au fost luate. Deci, din acest punct de vedere, nu avem motive la momentul acesta să uh, spunem ce ar putea uh, să fie decis pe viitor sau nu. Însă, acolo unde am greșit în declarația mea, uh, a fost că mi-am exprimat surprinderea că se făcuse un astfel de post pe internet și, de altfel, DG-ul de resurse umane și cabinetul meu au cerut managementului Olafului să facă o clarificare pe internet. Deci vreau să-mi cer scuze pentru această lacună la momentul respectiv. Am aflat abia după aceea și cred că e foarte bine să clarific acest aspect în fața comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt chiar eu raportoarea. Nu mai avem nimic de adăugat uh, la proiectul de text al Comisiei, în sfârșit. Dragi colegi, calendarul este următorul. În 21 aprilie, adică azi, proiectul de raport este prezentat aici, apoi pe 24 mai va avea loc un vot și la plenara 1 de la Strasburg din iunie. Sperăm să ajungem la vot și sperăm ca președinția olandeză a Consiliului să fie uh, mulțumită, să considere suficient textul nostru. Ei și-au luat angajamentul de a rezolva această problemă și dau cuvântul reprezentantului președinției. Sper să ne spuneți uh, cum s-a purtat dezbaterea la Consiliu și să ne spuneți dacă putem uh, să respectăm acest uh, calendar sau riscăm să fie textul prins uh, ostatic la Consiliu. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Probabil că veți fi surprinși uh, să spun asta, dar uh, aproape că a fost uh, o plăcere imensă pentru mine să vin astăzi la comisia dumneavoastră și am înțeles că comisia dumneavoastră dorește să ajute președinția olandeză pentru a finaliza această procedură pentru modificarea regulamentului OLAF și anume pentru uh, deplasarea secretariatului Comitetului de Supervizare de la OLAF. Am înțeles că ați fost de acord cu o procedură rapidă pentru această modificare. În legătură cu starea lucrurilor la Consiliu, am avut o primă dezbatere în legătură cu această propunere uh, la grupul de lucru GAF uh, pe 10 martie și o majoritate a statelor membre era pentru propunere. Unele și-au exprimat uh, îndoiele în legătură cu momentul ales și arătau că așteptau mai degrabă să aibă întâi evaluarea uh, prevăzută pentru luna octombrie a anului viitor în legătură cu funcționarea regulamentului. De aceea am invitat statele membre să prezinte declarații în scris. 9 state membre le-au și trimis. Majoritatea reacțiilor erau pozitive. Am modificat ușor propunerea Comisiei pe baza acestor comentarii și ținând cont și de avizul Curții de Conturi Europene și Uh, vom uh, dezbate în grupul de lucru această propunere chiar în această după, după amiază. Deci nu pot să vă spun dinainte care vor fi concluziile acestei întâlniri, însă cred că putem fi optimiști că vom putea obține un mandat din partea Consiliului pe marginea propunerilor de compromis pe care le-am primit. Voi reveni în fața dumneavoastră după ce uh, vom avea dezbaterea. Pot să vă spun că președinția are un angajament foarte clar pentru a încheia această procedură înainte de sfârșitul președinției noastre, deci înainte de 1 iulie și apreciem faptul că ne ajutați în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, cred că avem același obiectiv Într-adevăr, este foarte important. Um, cred că putem stabili și uh, datele pentru triloguri și văd că doamna Ayala Sender dorește să ia cuvântul, vă rog. Cum să? Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, pentru o mai bună guvernanță și pentru a rezolva o problemă care cred că nu depinde de unde și de cine depinde acest secretariat, ci mai degrabă de resursele umane de care dispune. Uh, și cred că această problemă trebuia să fie deja rezolvată și Consiliul, și nu fac aici referință la președinția olandeză, dar Consiliul ne-ar fi putut ajuta mai mult dacă uh, ar fi făcut ca unele din uh, persoanele uh, care se află în acest uh, comitet de supraveghere să fi fost deja înlocuite de ceva timp. Însă, oricum, este o idee foarte bună. Eu sunt de acord să trecem prin procedura rapidă, dar voi cere un lucru. Este o rugăminte pe care o adresez uh, Comisiei și președintei, care știu că a fost implicată pentru a rezolva rapid o problemă uh, care uh, rămăsese blocată din motive mai complexe decât această localizare. Dar, pentru că după dezbaterea de ieri pe marginea raportului 2015 a Comitetului de Supraveghere și după ce am auzit reacții din partea personalului OLAF, aș vrea să cer președintei, nu știu, deci fără să blocăm procedura, pentru că eu sper că această procedură să se încheie cât mai repede cu putință, deci în regim de urgență, dar vroiam să vă întreb, pentru că am îndoieli foarte mari, nu știu dacă am putea avea un studiu, o evaluare, o comunicare pe marginea conflictelor de interese în așa numitul uh, triunghi al Bermudelor. Deci între comisie, care este uh, organismul care trebuie să fie monitorizat de către OLAF, deci e vorba aici de monitorizarea la nivel intern în OLAF, pe de altă parte OLAF-ul, organism creat de comisie și care are la rândul său un comitet de supraveghere care ieri ni s-a spus că era de fapt un comitet de, uh, de monitorizare și ni s-au prezentat uh, diversele uh, conflicte care au apărut și faptul că s-a transformat în altceva decât ceea ce fusese inițial. Deci, E vorba aici de un organism care trebuie să garanteze independența Olafului față de comisie. Noi am adăugat după aceea și codul de conduită față de beneficiari, pentru ca aceștia să nu fie prostratați, pentru a oferi garanții suplimentare pentru aceștia. Deci este important pentru noi să garantăm independența Olafului față de comisie. Acum, dacă s-a hotărât că acest secretariat uh, al Comitetului de Supervizare al Olafului va depinde de comisie, cred că la un moment dat va apărea și această îndoială în legătură cu un alt posibil conflict de interese. Deci, procedura care a început să meargă Uh, mai departe. Avem nevoie de o procedură rapidă, dar pentru a învăța din lecțiile trecutului și pentru a evita greșeli pe viitor, nu știu dacă am putea pune mâna pe o evaluare, un studiu pe care să-l facem alături de Consiliu, bineînțeles și Parlamentul, pentru că este foarte interesat de această temă, pentru a vedea această Uh, structură foarte complexă de relații și de interese între cele trei organizații. Așteptăm ca procurorul european să rezolve o bună parte din aceste probleme, însă dacă avem nevoie de OLAF pe viitor, vom avea nevoie în același timp și de o clarificare cât mai rapidă a acestor posibile eventuale conflicte de interese. Pentru că dăm aici o soluție care s-ar putea să creeze noi conflicte de interese. Și ar fi bine să protejăm independența Olafului, în special față de comisie, față de politicile interne ale comisiei. Acum ce facem? Acest comitet de supraveghere îl facem să depindă din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al personalului direct de comisie. Deci e clar că creăm aici uh, noi uh, potențiale conflicte de interese. Poate că doamna vicepreședintă ar putea să ne facă o propunere pentru a clarifica lucrurile, nu acum, dar pe viitor să se țină cont de acest lucru, pentru că acum, bineînțeles, procedura trebuie să fie încheiată cât mai rapid. Ieri ce am auzit a fost cumplit și cred că ar trebui să încercăm să soluționăm această problemă cât mai rapid, deci pentru a preveni viitoare conflicte de interes care e clar că vor apărea. Novakov, Domnul Novakov. Danke Uh, I believe, uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă e vorba de banii publici, Comitetul de Supervizare al Olafului cred că sunt cei mai buni prietenei noștri și nu sunt de acord cu doamna Iala Sender că am creat un nou risc aici. Ba chiar din potrivă, propunerea Comisiei este conformă cu dezbaterile pe care le-am avut la Comisia Cont. Avem nevoie de o absolută independență pentru acest comitet de supervizare și pentru OLAF. Deci, cred că această propunere acoperă așteptările uh, comisiei noastre și așteptările celor din afară nu cred că e bine să vedem probleme peste tot. Dacă suntem de acord cu principiile, atunci trebuie să mergem mai departe la detalii. Pentru că dacă deschidem această cutie a Pandorei, atunci dacă acest uh, secretariat nu este oferit nici de comisie, nici de OLAF, atunci de cine va depinde? Va exista întotdeauna o oarecare îndoială față de cei care au oarecum dreptul de a interveni în fața secretariatului. Însă, la momentul actual, e clar că avem un conflict de interese și nu ne putem aștepta ca acest comitet de supervizare să aibă destulă putere pentru a fi obiectiv când Uh, cei care trebuie să-i susțină vin de la Olaf, tocmai de la cei pe care trebuie să-i supravegheze, pe care trebuie să-i critique dacă e nevoie și așa mai departe. Din acest motiv susțin propunerea actuală și cred că este o decizie foarte bună, doamnă președintă, să o adoptăm în procedură rapidă. E nevoie de o absolută transparență și control pentru cheltuielile publice și uh, nicio astfel de decizie în acest domeniu nu poate fi amânată. Mulțumesc. Domnul Stas. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit, doamnă comisar, aici. Am să fiu foarte succint. Mi se pare o abordare foarte bună, cea pe care ați avut-o care este rezultatul unei dezbateri și a unui consens la nivel intern și aici, între noi. Din câte am înțeles, consultarea făcută a fost foarte extinsă, Curtea de Conturi, Consiliul, dezbaterea a avut loc aici și la Parlamentul European cu reprezentanții ai Comitetului de Supervizare, aici la Comisia Cont, noi am dat undă verde pentru această procedură rapidă, fast track, și mi se pare că abordarea este una pozitivă. În felul acesta putem modifica regulamentul OLAF foarte rapid și în mod limitat. E clar că vor mai rămâne anumite detalii de precizat, însă mai avem uh, mandatul uh, deschis uh, care ne așteaptă în față. Acum trebuie să vedem, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă comisar, cum putem face aceste modificări foarte concrete care vor da rezultate pozitive pentru felul în care funcționează Comitetul de Supervizare și din partea grupului verzilor puteți fi sigur de susținerea noastră. Și eu doresc să iau cuvântul. Am participat și ieri la această prezentare și anume prezentarea raportului anual al acestui uh, comitet de supraveghere de la OLAF uh, și s-a vorbit despre misiunile OLAF, despre verificare, supraveghere, dar și despre activitatea comitetului care supraveghează munca OLAF. Și um, nu am fost foarte plăcut impresionată pentru că mi s-a părut că o prezentare care trebuia să fie despre funcționarii OLAF a fost deturnată de uh, director care a, și-a însușit întreaga prezentare, a acaparat tot timpul și nu, nu mi-a plăcut pentru că mi se părea că era chiar interesant să aflăm uh, cum funcționează secretariatul Comitetului de Supraveghere și ar fi fost uh, bine să putem pune întrebări direct uh, funcționarilor. În fine, mie mi s-a părut ciudat și mi s-a părut că a fost cumva blocat schimbul de opinii. Și mi se pare deci că problema este destul de mare. Cam atât despre ziua de ieri. În legătură cu Comitetul de Supraveghere aș dori să subliniez aceleași probleme, accesul la documente, obstacolele în calea muncii acestui comitet, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre cum va continua această situație sau dacă va trebui și peste un an să discutăm din nou aceleași probleme. Cred că, într-adevăr, modificarea regulamentului este foarte importantă și vrem să fim siguri că e vorba de măsuri concrete. Am văzut că doamna comisară sau în trecut alți comisari au uh, asistat la această problemă fără să acționeze. Ne bucurăm că dumneavoastră faceți ceva. Sperăm să se rezolve această problemă. Anul viitor urmează o mare reformă despre care auzim foarte multe zvonuri și anume că ar fi alocate 500 de milioane sau 800 de milioane de euro de către această organizație pentru a se pregăti deja această reformă. Deci înțeleg că și noi ar trebui să avem uh, mai multe informații despre această reformă. V-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați da mai multe informații. Acum este o perioadă în care toată lumea se plânge de lipsă de fonduri și m-ar interesa ce se face în uh, legătură cu acest proiect. Uh, pentru că nu cred că ar fi cazul să se cheltuiască bani inutil. Apoi există preocupări legate de ridicarea imunității directorului general. Uh, noi susținem aici comisia pentru că credem că uh, justiția trebuie să-și poată face treaba fără niciun fel de obstacole. Și semnalul transmis acesta este și anume că și justiția trebuie să poată să lucreze. Uh, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri și despre acest lucru. Și doamna Ayala Sender dorește să ia cuvântul din nou, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vreau să fac un comentariu pentru că eu am fost prezentă la acea ședință și um, am înțeles cu totul altceva. Uh, au vorbit uh, angajații, reprezentanții managementului, toată lumea a luat cuvântul și uh, ne-am dat seama că exista o problemă și o tensiune foarte crescută, marcantă. Probabil că acest lucru s-ar fi putut face o săptămână mai devreme sau mai târziu. Nu cred că a fost o problemă din partea Olafului, că nu Olaful a hotărât să fie ieri, ci mai degrabă o problemă care a depins de Comitetul de Supraveghere. Eu, pe mine, nu, nu m-a deranjat nimic deloc faptul că vicepreședintele a venit să ne explice acest lucru și din câte am văzut, nimeni nu a încercat să obstacolizeze o astfel de schimbare, ci din potriva am încercat să rezolvăm problemele existente și sperăm că această propunere să uh, soluționeze probleme de personal care există, chiar dacă din punct de vedere instituțional adăugăm un alt nivel. În legătură cu imunitatea domnului Kessler, acesta nu a fost uh, un punct pe ordinea de zi. Nici eu n-am vrut să aduc în discuție această problemă, pentru că este o problemă foarte delicată și o problemă care merită să fie discutată nu așa rapid și într-o altă dezbatere pe altă temă. Uh, deci, mi-aș dori ca la un moment dat să avem o dezbatere și pe această temă. Pentru că e clar că aceasta afectează direct uh, independența Olafului și ar fi bine uh, Uh, dacă vicepreședinta poate acest lucru, să avem o dezbatere uh, explicită pe acest punct și nu în cadrul unor alte decizii pe care le susțin, după cum spuneam, deși uh, am în continuare reticențe, nu știu dacă aceasta este soluția definitivă și tocmai de aceea am cerut comisiei un studiu eventual în legătură cu posibilele consecințe ale acestei decizii, eventuale conflicte de interese și dacă există explicații, justificări. Doamna vicepreședintă, uh, bănuiesc că se poate gândi și la aceste aspecte pentru a ajunge la mai multă eficiență. Doamna vicepreședintă, vă rog. Thank you, Madam President, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc uh, să vă mulțumesc pentru sprijinul uh, exprimat pentru această acțiune foarte bine țintită. Așteptăm cu nerăbdare discuțiile uh, și sperăm să putem uh, continua repede cu adoptarea rezoluției. De ce facem acum acest lucru? De ce nu așteptăm anul viitor când are loc evaluarea la jumătate de mandat? Tocmai pentru că acest subiect a fost unul recurent. Uh, și este um, cea mai simplă soluție pe care o putem propune. Ne-am uh, străduit să avem o consultare cât mai largă ca să vedem ce abordare să adoptăm și am uh, ales o opțiune uh, neutră și anume um, oficiul gestionarilor de plăți condus de un director cu foarte multă experiență și uh, va, pre, va pre, putea prelua acest mandat pentru a proteja independența secretariatului uh, de comisie. Și exact asta uh, aș recomanda eu dacă se va implementa acea decizie. În ceea ce privește studiul, la sfârșitul lunii martie am cerut un studiu extern pentru a putea pregăti raportul de evaluare al comisiei am luat notă de sugestia dumneavoastră de a analiza și punerea în aplicare a acestei decizii specifice, să ne asigurăm că va fi adoptată. Așadar, avem uh, posibilitatea de a ne asigura că nu creăm o nouă problemă încercând să rezolvăm o alta. și uh, să ne asigurăm că nu împiedicăm discutarea evaluării, care este anticipată, este planificată și va avea loc. Sper că astfel uh, răspund, să răspund la punctul uh, adus în discuție de dumneavoastră și anume că trebuie să fim foarte atenți când evaluăm impactul. Da, trebuie să ne asigurăm că atunci când adoptăm o decizie, analizăm impactul și că tragem concluziile necesare. Doamnă președinte, ați adus în discuție și accesul la documente. După cum știți, lucrez cu Comitetul de Supraveghere și cu uh, conducerea OLAF pentru a uh, găsi modalități de a completa munca făcută de ei privind aranjamentele de lucru și accesul la documente este unul din lucrurile care trebuie discutate. Sunt trei uh, probleme rămase nerezolvate. Am fost de acord cu uh, contribuția Parlamentului, cu a, contribuția Comisiei dumneavoastră și a Consiliului, ca cele trei servicii juridice de la Consiliu, Parlament și Comisie să lucreze împreună pentru a uh, redacta un răspuns final la întrebările rămase fără răspuns până acum în legătură cu aceste trei chestiuni. Eu sper să uh, putem încheia cu succes aceste aranjamente de lucru. Astăzi nu vă pot spune decât că eu și colegii mei monitorizăm îndeaproape această situație. A fost un subiect dificil, care din păcate nu s-a rezolvat încă. Înțeleg că Comitetul de Supraveghere va discuta ultimele propuneri în curând și nu pot decât să repet că noi oferim toată asistența posibilă. Dar până la urmă este un subiect care uh, necesită implicarea ambelor părți, Comitetul de Supraveghere și conducerea, care trebuie să ajungă la un acord. Mulți dintre funcționari au uh, ajuns la un acord mai sunt încă trei chestiuni care încă nu sunt rezolvate. Sperăm să se rezolve repede. În încheiere, nu știu dacă să vorbesc despre ridicarea imunităților, pentru că um, două persoane au cerut, uh, s-au referit la acest lucru și mi-au cerut să spun ceva. Nu știu dacă vreți să vorbesc acum despre acest subiect sau dacă vreți să organizăm o discuție separată. Uh, fac cum vreți dumneavoastră. Dacă vreți să abordez acest subiect acum, îl pot discuta, sigur, cu limitele uh, impuse de legislație, dar dacă doriți, pot comenta. Deci spuneți-mi ce să fac, doamnă președinte. După părerea mea, trebuie să profitați de ocazie să spuneți câte ceva, pentru că nu mai avem altă reuniune în curând pe acest subiect. După cum știți, în martie, Comisia, uh, în pe 2 martie, Comisia a decis uh, să ridice imunitatea directorului general Olaf la recomandarea procurorului belgian în temeiul regulilor prevăzute în protocolul 7 anexat la tratate pe tema imunităților uh, la Uniunea Europeană și respectând uh, obligația de cooperare sinceră cu autoritățile judiciare. Comisia consideră că ridicarea imunității a fost justificată de elemente concrete aduse în discuție de procurorul belgian. Și deci Comisia a considerat că are obligația juridică să ridice parțial imunitatea directorului general al OLAF. Astfel, autoritățile judiciare belgiene pot să își uh, deplinească uh, activitatea, dar astfel nu se impietează prezumția de nevinovăție și nici nu se influențează fondul cauzei. Comisia a oferit întregul sprijin tehnic uh, și nu numai necesar pentru a se asigura că este respectat interesul directorului general în fața Uh, instanțelor belgiene, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Am informat Comitetul de Supraveghere, am informat și Consiliul și eu m-am întâlnit cu conducerea OLAF. Consider că a fost o reuniune foarte importantă pentru ca noi toți să putem recunoaște că este deosebit de important ca OLAF să continue să opereze în mod uh, normal pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Și la acea reuniune am spus conducerii OLAF că directorul general rămâne în funcție pe deplin și că decizia comisiei nu influențează în niciun fel desfășurarea normală a uh, investigațiilor OLAF. Noi toți ne putem face treaba pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Și în încheiere aș vrea să spun că sunt convinsă că înțelegeți că nu pot spune mai multe din motive juridice. Mulțumesc! Avem toată înțelegerea pentru acest lucru. E ciudat că o persoană care i s-a ridicat imunitatea rămâne în funcție. Alți directori generali uh, au fost demiși în astfel de cazuri. Și totul uh, este legat de faptul că mulți martori implicați în cauză sunt angajați acolo și într-o procedură penală, și sunt sigur că este așa, ne-am interesat cum este la nivel național, pentru că sigur că la nivel european uh, nu avem atât de multă experiență, dar la nivel național, spuneam, acest punct este foarte clar reglementat și Comisia trebuie să aplice procedurile necesare pentru a permite realmente desfășurarea unei proceduri cât se poate de corecte și încercând să nu împiedice munca procuraturii. Doamna Ayala Sender. Eu cred că... Da, doamnă președintă. Am spus-o deja mai devreme și pentru că dumneavoastră reprezentați o instituție, doamna vicepreședintă, și nu sunteți o persoană uh, privată, ar fi trebuit să acceptați că acest punct uh, să nu fie dezbătut așa la întâmplare, ci ca un punct pe ordinea de zi, pentru că nu putem fi tratați așa oricum. Trebuie să fim respectați. Este un punct uh, foarte important la momentul acesta, așa că dumneavoastră nu puteți da tot felul de interpretări așa la fața locului Uh, fără niciun fel de respect față de alți colegi, pentru că ne aflăm acum într-o dezbatere care are nimic de a face. Deci uh, vreau să protestez aici în mod uh, formal, pentru că este o temă care trebuie dezbătută și am dezbătut deja la coordonatori, pentru că grupul meu, al doilea grup politic cel mai important aici, Um, a spus acest lucru și avem nevoie de o intervenție, am acceptat acest lucru pentru a fi transparenți. Însă nu înțeleg de ce se face în felul acesta, fără ordine de zi, fără să știe nimeni despre ce dezbatem acum. Cred că este o temă destul de importantă pentru că vorbim aici de independența Olafului și nu are nimic de a face că e vorba de această persoană sau alta, de acest director general sau altul, pentru că și în trecut am avut dezbateri de acest uh, fel. Uh, dar uh, părerile erau diferite doar din motive politice. Așa că, pentru că dorim cu toții să fim transparenți, uh, doresc ca acest punct să fie introdus pe ordinea de zi, așa cum trebuie și cer serviciului juridic să ne spună în ce măsură putem dezbate așa dintr-o dată, fără să fi prevăzut acest lucru, un punct care afectează independența Olafului. Este o instituție independentă și e vorba aici de cel care o conduce. Deci e o temă destul de serioasă pentru a nu o trata așa uh, superficial și uh, mi se pare că doamna vicepreședintă a dat niște informații destul de importante pentru a reacționa și uh, trebuie să se țină cont de acest comentariu al meu. Stimată colegă, nu reușesc să mă enervez pentru ce spuneți. Eu cred că independența OLAF depinde de independența Comitetului de Supraveghere. Dar uh, odată ce o anchetă se încheie, uh, acest oficiu trebuie să fie responsabil în fața legii ca toate celelalte instituții și entități din statele membre. Deci nu este liber de anchete judiciare. Eu v-am ascultat, vă rog frumos să mă ascultați și dumneavoastră fără să mă întrerupeți. Noi cred că putem fi mândri în Europa de această procedură. Avem, iată, o procedură unică care nu a mai existat până acum. Avem o problemă care nu este legată doar de o persoană, ci de mai multe persoane. Și de aceea am vrut să atrag atenția asupra acestui subiect și doamna vicepreședintă a avut bună voință de a ne da explicații și sunt convinsă că și Comisia s-a gândit mult la acest subiect și urmează colegul Stas. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu văd de ce ne-am enerva în legătură cu uh, propunerea um, amabilă a Comisiei să ne explice cum au funcționat lucrurile și cum a uh, mers comunicarea cu autoritățile belgiene. Ne bucură, mă bucur că am fost informați. Rămâne de văzut dacă uh, putem avea o dezbatere la Comisia de Control Bugetar în legătură cu decizia Curții Belgiene. Uh, deci eu rămân uh, relaxat. Am o întrebare însă pentru doamna comisar Gheorgheva. Ați spus foarte clar că Comisia, uh, conform regulilor stat pentru personal, vă oferi sprijin juridic directorului general în legătură cu ce poate să facă și să spună în contactele sale cu tribunalele belgiene. Vă cer doar o informație. Am citit în presă că directorul general a anunțat că s-ar putea să se adreseze Curții Europene de Justiție. Așa este? Aveți informații în acest sens, în legătură cu vreo declarație de acest fel? Și dacă da, ne vom regăsi într-o situație foarte ciudată. Dacă directorul general se adresează Curții Europene de Justiție pentru a reclama o decizie a decizie a Comisiei Europene, care va fi efectul asupra ofertei Comisiei de a ofera sprijin juridic, uh, pentru că e evident că s-ar afla într-o situație foarte ciudată. Ne puteți da câteva explicații în legătură cu asta? Are cuvântul acum domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. La înce- când am început să abordăm acest punct, ne-am bucurat că s-a adoptat o procedură rapidă pentru a rezolva problema și o posibilă încălcare a independenței Comitetului de Supraveghere și cred că după preocupările exprimate de doamna Ela Sander, uh, Comisia s-a putut exprima în legătură cu o decizie considerată necesară. Acum, a ne lasa pe subiectul sugerat de dumneavoastră și anume ridicarea imunității nu e, nu e corect. Ați spus chiar dumneavoastră că e prima decizie luată de acest fel. Este o chestiune foarte sensibilă, este o situație inedită și, bineînțeles, este imposibil să intrăm în discuții pe acest subiect ca o consecință a dezbaterii noastre de azi. Pentru că nu se respectă regulile elementare de procedură. Nu are nicio legătură cu considerațiile, considerații juridice sau alte aspecte. Nu putem noi uh, să discutăm acest lucru așa cum ați propus dumneavoastră. Așa că solicitarea mea de respectarea procedurii este să punem capăt imediat acestei discuții. Numai așa puteți acționa în mod corect în calitate de președinte. Deci, cu mult respect, vă rog să faceți așa. Mulțumesc! Colegii Stas, bitte. Domnul Stas. Ok, gut. Ja, Frau Vizepräsidentin, bitte. haben wir noch weitere Wortmeldungen? Doamna vicepreședintă, mai e cineva? Da, doamna Schmidt. Voiam să reacționez rapid la ce a spus colegul uh, Pirinski. Uh, cred că este legitim să ne întrebăm uh, atunci când uh, se ridică imunitatea cuiva într-o instituție atât de importantă. Deci nu am înțeles comentariul dumneavoastră și nu sunt de acord cu el. Cred că este important să discutăm despre astfel de situații când chiar independența anchetelor ar putea fi vizată. Nu cred că e cazul să mai discutăm pentru că e vorba de o procedură legislativă, dar eu înțeleg foarte bine de ce comisia noastră a pus această întrebare. Vă rog, doamna vicepreședinte. Da, colegii Novakov, Entschuldigung. Nu, mai întâi domnul Novakov, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Pentru prima dată aud că faptul că subiectul e sensibil este un obstacol la a purta o dezbatere. Eu cred că o poziție atât de importantă pentru activitatea noastră trebuie să poată fi dezbătută întotdeauna în mod deschis. Nu văd de ce avem discuții atât de pasionate în legătură cu asta. Suntem uh, persoane publice, deci noi și oricine în locul nostru trebuie să, facem, să putem face obiectul unor astfel de dezbateri. Mulțumesc! Doamna Ayala, dar ar fi bine să-i dăm cuvântul și doamnei vicepreședinte din nou după aceea. Mulțumesc. Sunt absolut de acord că trebuie să dezbatem, însă pentru aceasta toți colegii noștri au dreptul să fie informați înainte că vom avea o astfel de dezbatere. Iată de ce spuneam că punctul ar fi trebuit să fie introdus pe ordinea de zi, pentru că pe ordinea de zi nu se menționează nimic despre acest punct se vorbește doar despre decizii administrative. Deci, pentru a fi absolut transparent și pentru a avea o dezbatere așa cum trebuie, bineînțeles, în limitele necesare, pentru că aș vrea să aud și ce are de spus serviciul juridic, în ce măsură putem dezbate și în ce măsură regulamentul OLAF oferă anumite garanții și protecții directorului în general Uh, și ce rol are Comitetul de Supraveghere, care este watchdog-ul din partea Comisiei. Iată de ce doream ca dezbaterea să fie făcută în condiții bune. Și îmi pare rău, domnule Novakov, Așa sunt eu, ăsta este felul meu când uh, sunt dezamăgită de ce se întâmplă, ăsta e felul în care mă manifest. Dar nu e vorba de replica dumneavoastră sau de alți colegi, ci de procedura în sine și mi se pare că în felul acesta nu ajutăm nici pe doamna vicepreședinte, nici pe noi ca și instituție. Mulțumesc. Aș vrea să mai adaug și eu o frază. Eu am fost aleasă aici ca controlor bugetar și printre competențele Comisiei de Control Bugetar intră și uh, combaterea fraudei. Vorbim acum de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Comitetul său de supraveghere și este firesc să vorbim și despre uh, cele mai noi uh, evenimente din acest domeniu. Dacă vreți să împiedicăm să discutăm despre acest subiect, um, nu mi se pare uh, corect. Mi se pare că insistați pe aspectul formal și eu cred că chiar ne-am fi uh, făcut de râs dacă nu am fi dezbătut subiectul și dacă am fi abordat alte subiecte în loc de aceasta chiar la o zi după acest sub, uh, subiect. Uh, noi ar fi trebuit să discutăm despre acest subiect uh, chiar a doua zi după atacurile teroriste. Nu s-a putut, așa că acum îl discutăm, că mai repede nu se putea și vă rog să luați cuvântul, doamnă vicepreședinte. Um, <clears throat> Voi încerca să răspund la întrebarea care ne-a fost pusă Domnul director general are dreptul să depună plângere împotriva Comisiei la Curtea de Justiție. Dacă consideră că decizia Comisiei, orice decizie a Comisiei, a pus sub semnul întrebării independența sa. Conform articolului 17.3 din regulament. N-am nimic de adăugat acum, dincolo de faptul că dacă domnul director general consideră că e vorba de o încălcare a independenței sale, regulamentul îi oferă dreptul de a se adresa Curții de Justiție. Dacă exercită acest drept sau nu, nu depinde de mine. Herr Franzen, Sie müssen wollen Domnule Franțan, mai vreți să mai spuneți ceva în legătură cu OLAF, regulamentul și așa mai departe? Nu, atunci am o veste foarte bună pentru toți uh, colegii și pentru cei din secretariat. Pe 24 mai votăm propunerea comisiei și uh, am decis să nu depunem amendamente. Deci vreau să amintesc tuturor să se abțină. Asta era vestea bună pentru cei din secretariatul comisiei noastre. Următoarea. Aici am încheiat ordinea de zi. La diverse nu avem nimic. Și deci ne revedem pe 26 aprilie la ora 15. Vă mulțumesc, ședința se suspendă.